Domnilor și domnilor, haideți că uh, haideți să începem chiar dacă nu sunt prea mulți membri prezenți. Înțeleg că cei care vin din Germania au probleme de ordin logistic din cauza grevei de la grevele aeriene și probabil de aceea și comisarul întârzie. Ceea ce privește ordinea de zi, punctele 5 și 6 vor fi uh, schimbate între ele ca să discutăm achizițiile publice înainte de TISA, iar mâine, în cadrul votului, Nu, nu mai are legătură. Un aspect uh, care s-a rezolvat de la sine. Câteva anunțuri din partea președintelui. Vă aduc aminte că această ședință este transmisă pe internet, există newsletterul, există documentele întâlnirilor electronice și își dori să se să vorbesc de ședința pe care am uh, efectuat-o în țările de jos uh, săptămâna trecută, joi și vineri. A fost o vizită foarte, foarte interesantă. Am avut întâlniri cu deputați din Parlamentul Național. E clar că în țările de jos sunt foarte preocupați de legislația europeană și analizează cu mare atenție. <clears throat> Am discutat despre probleme economice, despre pachetul Telecom, piața unică. Ne-am întâlnit cu mai multe organizații de protecție a consumatorilor, cu șeful Agenției de, de combatere a terorismului, criminalitate cibernetică și de asemenea am avut întâlniri cu organizațiile oamenilor de afaceri, companii mari și mici. În ziua următoare am vizitat portul de la, din Rotterdam, cel mai mare port din Europa. Am întâlnit cu oficial vamali și cu cei responsabili de negocierea și aplicarea codului vamal de mulți ani încoace și am discutat problemele codului vamal. A fost prezentă alături de mine și doamna Gephardt, de fapt singura membra prezentă vineri și a spus că a fost, după părerea ei, cea mai bună vizită într-un stat membru de mulți ani încoace. E trist când oamenii se retrag din astfel de vizite în ultimul moment și a fost trist uh, că am fost de puțin. Știu că ați avut uh, motive bune, dar trebuie să ne gândim și la cum uh, ne prezentăm comisia noastră când organizăm astfel de întâlniri la nivel înalt și apoi mergem cu o delegație atât de mică. 3-4 mai merge, dar 1-2 cam puțin. Sigur, cu Evelyn a avut experiență mare, a fost uh, raportoare pe directiva servicii și pe altele a fost foarte bine că a fost și acolo, dar dacă continuăm astfel de vizite și cerem finanțări din partea Parlamentului pentru astfel de delegații, trebuie să ne asigurăm că avem un angajament din partea tuturor. Și am avut și un feedback foarte util. Informațiile care ni s-au dat au fost uh, foarte utile. Parlamentul Național dorește să fie implicat în etape mai timpurii ale uh, activității noastre legislative. Vom discuta cu coordonatorii, vom scrie despre vizita noastră și vedem dacă facem astfel de vizite fiecare președinție, fiecare a doua președinție sau fiecare a treia. Vedem, găsim noi o cale, dar trebuie să avem și susținere pentru aceasta. Propun să adoptăm așadar ordinea de zi, dacă toată lumea e de acord. Adoptăm și procesul verbal al ședinței anterioare și să aflăm câte ceva despre grupul de lucru pe proprietatea intelectuală și copyright. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultima ședință acestui grup de lucru am avut o prezentare interesantă a rezultatelor finale și vă invit să vă uitați. E vorba de, directiva, de evaluarea de impact a directivei IFSOC. Un document mare, dar îl puteți studia online și cred că vă dă o foarte bună imagine de ansamblu vire la provocările cu care ne confruntăm. Este o întâlnire foarte utilă. Am spus în iulie ce s-a întâmplat la vizita noastră din Silicon Valley, am discutat și asta acolo și mulțumesc, mulțumesc și Comisiei de Afaceri Juridice care mi-a permis să particip săptămâna trecută la Washington la ședințele lor. am întâlnit cu experți cheie din reforma domeniului copyright-ului. Sunt aspecte fascinante pentru că în Congresul American Există de asemenea un grup de lucru pe reforma copyright-ului ca subcomitet Comisiei Juridice și dacă cineva e interesant, merită studiate prezentările de acolo, din acel grup de lucru, ca să fim cât mai bine informați cu privire la aceste uh, reforme. A fost foarte util să particip acolo și mulțumesc că mi-ați permis să fiu prezent acolo. Știu că următoarea întâlnire e mâine dimineață, din păcate, Din păcate avem voturi mâine și nu cred că nimeni de aici nu va putea participa, dar uh, vedem, poate după voturi. Mulțumesc! I just wonder, given that... Doamna președinte, subiectul va mai continua poate putea trimite documentul secretariatului? Da, întotdeauna cineva de la secretariat e prezent și asta e foarte util. Dar, din păcate, se încalcă mâine cu votul pe care îl avem cu raportul meu și așa mai departe. Dar ar fi foarte util să fie cineva prezent din partea secretariatului. Doamna președinte, rog secretariatul să distribuie membrilor această prezentare cu privire la rezultatul final. Trimiteți-ne, vă rog, un link și un rezumat, dacă se poate. Foarte util. Mulțumesc. Secretariatul va participa și după care ne va transmite informații pe scurt. Alte informații despre dialogul tripartite nu avem. Mă bucur să putem trece la punctul 6. Prezentarea curții de audit privire la raportul special privire la coeziune și achiziții. Bun venit! Bun venit amândurora! și domnul Almidia din partea directoratului de achiziții. Comisia Pieței Unice a cerut uh, o discuție pe acest subiect și discutăm aici probleme în achizițiile publice în sistemul european, desigur în special cât privește cheltuielile cu coeziunea. Știu că achizițiile publice vor fi discutate în schimbul de păreri cu Comisia și pe strategia pieței unice din această după amiază. Încă o dată, bun venit, aveți cuvântul, raportul se găsește și online. Stimată doamnă președinte, dragi membri ai Comisiei, mulțumesc pentru această posibilitate de a prezenta raportul aici, în numele Curții Europene de Audit, am prezentat acest raport, așa cum știți, și în Comisia Cont pe 15 octombrie și mă bucur că și Comisia dumneavoastră acordă atenție acestui subiect. El va fi discutat și în Comisia Regii joi pe 12 noiembrie. Așadar, interesul Parlamentului este unul destul de puternic. Încerc să trec la planșa următoare. Și dacă am putea stinge luminile, spre doamna președinte,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 Respectarea legislației europene și naționale în domeniul achizițiilor reprezintă o sursă continuă de probleme. Asta s-a văzut în rapoarte de mulți ani încoace. Și Parlamentul și această comisie au cerut îmbunătățire în acest domeniu. Dacă nu se pot respecta aceste... Nu e vorba doar de respectarea regulilor, ci e vorba până la urmă și de pierderea de fonduri această politică de achiziții trebuie să fie un element cheie în uh, organizarea pieței unice și în atingerea unei creșteri inteligente și inclusive, <clears throat> asigurându-se în același timp că fondurile sunt folosite în mod corespunzător. Acest audit a permis să analizăm uh, ce se întâmplă în acest domeniu, să avem un raport anual și am analizat să vedem dacă Comisia și statele membre iau măsuri corespunzătoare și eficiente pentru a trata problema achizițiilor publice și a problemelor achizițiilor publice, în special în domeniul coeziunii. Cum a avut loc acest audit? Am studiat domeniul coeziunii, adică Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul Economic și, uh, Social. Uh, Auditorii noștri au vizitat patru state membre, Republica Cehă, Spania, Italia și Regatul Unit. În fiecare am analizat, în fiecare detectaseră uh, erori mari în anii între 2009 până 2013. Am făcut și un studiu cu 115 autorități de auditare din 27 de state membre și am mai trimis și un text pe scurt autorității supreme de audit. Ce am constatat așadar? Raportul a arătat că atât Comisia cât și statele membre trebuie să facă mai mult pentru a trata problema erorilor de achiziții în domeniul uh, coeziunii. Am găsit, am constatat că problemele rămân în întreaga Europa, în modul în care se contractează lucrări și servicii susținute din fonduri europene. Astfel de erori au fost detectate în aproximativ 40% dintre proiecte. Am constatat că atât Comisia cât și statele membre fac o analiză sistematică foarte limitată a acestor erori și că o astfel de analiză nu se face pentru că nu există date coerente, atât la nivel de stat membru cât și uh, la Comisie. Comisia a făcut o singură analiză în 2011 și n-a mai făcut nimic de atunci încoace. Auditul nostru a mai arătat că Comisia și statele membre au început să implementeze acțiuni acum pentru a trata această problemă, dar mai au multe de făcut. Legislația recent adoptată ar avea potențialul de îmbunătăți această rată a erorilor, dar multe lucruri depind acum și de implementare. Doamna președinte întreabă dacă se vede bine pe aceste ecrane. Vă rog să faceți să stingeți un pic lumina, măcar să se vadă bine această prezentare, chiar dacă nu vor mai putea să ne vadă pe noi aici sus. Mulțumesc. E mai bine așa? Da, se vede mai clar de aici. Așadar, această legislație adoptată recent are potențialul de a îmbunătăți situația, dar acum depinde și de cum va fi implementată. Există noile directive cu privire la achizițiile publice pe care dumneavoastră le cunoașteți. Raportul nostru arată că prin codificarea legislației actuale există mai multă certitudine juridică și aceste achiziții devin mai accesibile pentru cei din care lucrează în practică și astfel pot ajuta la prevenirea anumitor erori. Noile cerințe de monitorizare și raportare ar putea da comisiei mult mai multe informații mai bune despre cum sunt implementate aceste reguli în practică. Însă, posibilitatea de a utiliza aspecte sociale și de mediu ar putea să fie dificilă, cel puțin la început, pentru autorități, mai ales în ceea ce privește asigurarea unui proces non-discriminatoriu. Al doilea set de legislație recent adoptată, regulamentele legate de fondul structural și de investiții. Aici sunt incluse condiționalități ex ante, adică condițiile preliminare necesare pentru funcționarea corespunzătoare a acestor fonduri. Curtea de audit a constatat că la începutul lui 2015 Comisia evaluase constatase că 12 state membre nu își îndepliniseră condițiile exante pentru acest tip de achiziții publice pentru noua perioadă de programare 2014-2020. În octombrie, Comisia a anunțat că trei dintre aceste state membre și-au uh, au îndeplinit condițiile. Noi nu am uh, auditat aceste țări și nu putem spune decât că dacă Comisia constată că nouă state membre nu își îndeplinesc încă condițiile necesare, recomandarea noastră rămâne aceeași. Dacă ele nu sunt îndeplinite până la sfârșitul anului viitor, Comisia ar trebui să suspende plățile către aceste state membre. Măsurile luate de către Comisie din 2010 încoace au fost orientate către problema generală, adică există un grup de lucru intern, un grup tehnic și un plan de acțiune. Aceștia sunt pași în direcția potrivită, însă trebuie să conducă cineva această activitate pentru a soluționa problema și pentru a rezolva tensiunile din statele membre, pentru că pe, dorește, se dorește, pe de o parte se dorește îmbunătățirea sistemului de achiziții publice și pe de altă parte se promovează absorpția de fonduri europene. Raportul a mai arătat că instrumente IT ar putea ajuta la tratarea problemelor de achiziții publice, au o astfel de putere transformațională, dar trebuie implementate corespunzător utilizarea de baze de date, precum uh, baza date Aracni a Comisiei, trebuie implementată corespunzător ca să se bucure de avantajele pe care domeniul IT le poate aduce. În concluzie, Comisia și statele membre ar trebui să colecteze date și să analizeze aceste erori în domenii de politici de coeziune, în al doilea rând, dacă condițiile ex ante de condiționalitate pentru fondul de investiții nu sunt uh, îndeplinite până în 2016, Comisia ar trebui să-și folosească puterea ca să suspende plățile celor state membre până își vor fi rectificat aceste lipsuri. Și recomandările 3 și 4, Comisia ar trebui să updateze și să publice planul intern de acțiune să, pro, să raporteze anual cu privire la progres, să îmbunătățească coordonarea între departamente și să creeze un grup de lucru la nivel înalt care să dea o direcție acestor acțiuni. Comisia ar trebui să vină cu corecții financiare acolo unde constată că statele membre nu au verificări suficient de efect, eficiente și, dacă e necesar, să, urmăre, să inițieze proceduri de încălcare. Și în al șaselea rând, Comisia și statele membre ar trebui să continue să analizeze oportunitățile pe care le aduce cu sine tehnologia informatică, adică domeniul achizițiilor electronice sau analiza datelor. Nu în ultimul rând aș dori să mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi aici, să mulțumesc Comisiei pentru o foarte bună cooperare în timpul auditului. Ne bucurăm că au acceptat recomandările noastre și vom monitoriza cu atenție acest progres. Sper că raportul va fi util membrilor Parlamentului European și în special dumneavoastră aici în Comisia IMCO, în uh, activitatea dumneavoastră cu analiza achizițiilor publice. Mulțumesc pentru atenție. Can we have the lights back up? Vă rog să aprindeți din nou luminile. Întâi Comisia ziua! Comisia și Direcția Generală uh, Creștere a salutat uh, raportul uh, Curții de Conturi. Acesta a observat că fund, felul în care s-au cheltuit fondurile structurare în cadrul achizițiilor publice. În ceea ce privește coeziunea, există un efect sistemic asupra sistemelor de achiziții publice în general și de asemenea este adevărat și contrariu, și anume sistemele de achiziții uh, Uh, deservesc o politică mai eficientă. În acest sens, comisarul meu, bien, doamna Bien, dă o importanță deosebită cooperării active a direcției noastre generale și pe 1 decembrie comis, doamna comisar se va întâlni cu judecătorul Owen pentru a inventaria deciziile pe care le-au luat împreună pentru a urmări recomandările curții. Direcția de creștere este de acord cu diagnosticul pus asupra erorilor și în special a lipsa de expertiză și de uh, competențe necesare. Dorim să consolidăm sistemul de achiziții publice prin strategii adaptate țelor și prin politici uh, aprofundate uh, în același timp crescând gradul de profesionalitate al, achizițio- celor care achiziționează. Pentru a realiza condiționalitățile exante până în 2016, suntem de acord cu constatările curții privind lipsa de detalii și de date robuste și coerente privind achizițiile publice și erorile din domeniul. Direcția Generală Creștere dorește să întreprindă acțiuni pentru a urmări acestea aceasta reprezintă o prioritate în strategia pentru piața unică care a fost adoptată recent de către Comisie. În ceea ce privește implementarea noilor directive, situația este următoarea. Există în continuare mai puțin de, avem mai puțin de șase luni până la termenul de transpunere, 18 aprilie 2016. N-a rămas mult. Comisia continuă să ofere susținere statelor membre în acest proces și urmărește îndeaproape situația privind transpunerea la nivelul statelor membre. Pentru moment, numai câteva state membre au adoptat o trans- măsuri de transpunere parțială, Regatul Unit, Franța și Ungaria. La ultima reuniune a grupului de experți guvernat privind achiziția publice, anumite state membre au semnalat anumite întârzieri, dar nu se așteaptă să apară erori majore în această etapă. Se va adresa o scrisoare oficială statelor membre pentru a evidenția importanța unei transpuneri uh, la timp și a unei implementări adecvate și pentru a fi uh, a ni se uh, anunța orice posibilitate care ar putea să apară. În ceea ce privește procedura de comitologie. Aceasta va fi, adopta, va fi adoptată în curând și va intra în vigoare la începutul decembrie. ce privește plafoanele, rezoluția în acest domeniu va fi aprobată până la sfârșitul anului și documentul unic pentru achiziții publice va fi discutat și dacă o, va fi o majoritate calificată în favoarea acestuia, atunci va fi adoptat. Toate acestea sunt planificate pentru acestei luni. Și apoi, va urma o scurtă prezentare a documentului unic de achiziții publice european. Um, so we're going to need to have the lights down again. Sure My Siri <laughs> can't switch off the lights, but maybe... Să stingem din nou luminile. Okay, thank you very much. Um, thank you for... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că am putut să fac o scurtă prezentare a serviciului ESPD. În primul rând, dacă ne uităm la diapozitiv, vă uitați înspre mine. Când ne gândim la SPD, majoritatea ne gândim la un document de acest gen care ar fi foarte dificil de utilizat. Însă dacă ne uităm la acesta din perspectiva tehnologiei informației, este, acesta este o bază foarte bună pentru date structurale și uh, susțin uh, pe deplin faptul că aceste instrumente ale tehnologiei informației sunt extrem de utile aici. Serviciul ESPD va oferi uh, foarte multă flexibilitate pentru că Comisia are nevoie de așa ceva. Versiunea pe hârtie a acestui sistem SPD oferă toate posibilitățile. Dacă îl analizăm în forma sa electronică, acesta se poate adapta deci nu vom avea absolut totul încă de la început. Va exista un sistem care va ajuta pe utilizator să îl parcurgă. Util... Capacitatea sa de a fi utilizat și flexibilitatea sunt mult mai mari decât un document pe hârtie. Aici pe diapozitiv nu vedeți tot ce este scris, Dacă pentru aspectele negative, pentru condamnări se scrie da, se menționează da, nu mai e nevoie să se ofere informații aici. Prin acest serviciu am dezvoltat un modul de date ESPD și am lucrat cu colegi eh, și cu aceia care au cunoștințe în UBL, UBL pentru a oferi un modul de date standardizat unde ne, va, ne vor duce toate acestea. Asta înseamnă că Comisia Catare va oferi acest serviciu ESPD care să poată fi utilizat de către autoritățile contractante și de către operatorii economici. Însă, în același timp, prin modelul SPD, statele membre vor putea să implementeze și să ofere serviciile lor SPD în statul membru respectiv. Pe diagramă aici aveți un model din Spania, ei oferă servicii de calificare foarte bune și deja există foarte multe informații în SPD, astfel încât operatorii economici nu trebuie să mai completeze din nou toate informațiile, ci pot doar să folosească sistemul existent în Spania. Există uh, sisteme de precalificare numeroase în Europa care pot fi folosite de către operatorii economici pentru ca aceștia să poată să completeze SPD. Acest model va îmbunătăți uh, într-o foarte mare măsură utilizarea lui ESPD în Europa. Vă mulțumesc! And just before the lights go up, when's this? Când va oferi acesta uh, toate serviciile necesare? Acesta, modelul SPD este deja disponibil. Uh, vom folosi SERV pentru a susține statele membre să-și implementeze soluțiile și soluțiile pe care le vom oferi uh, vor fi disponibile în primul trimestru al anului următor. Vă mulțumesc! Acum aș dori să aprindem din nou luminile. Și acum vom prelua întrebările. Și voi începe cu aceia care sunt pe listă. Primul din cameră este vorbit pentru Filip Juvan. Juvan, Doriți să începeți? Mă voi exprima în franceză. Monsieur Juvin este raportorul nostru privind uh, achizițiile publice. Dânsul nu a putut să vină astăzi și nu suntem foarte numeroși, însă cred că acest lucru se datorează uh, problemelor Lufthansei. În orice caz, ne-a trimis câteva întrebări pe care voi încerca să le citesc. Uh, el dorește să știe unde am ajuns Uh, în ceea ce privește adoptarea formularului de ESPD. Parlamentul European a primit ultima versiune a documentului în luna august anul trecut, a șaptea versiune. Statele membre până pe 9 octombrie trebuiau să își trimită comentariile. De la această dată, Comisia nu și-a prezentat documentul final și poate Comisia să stabilească o dată privind evoluția acestui uh, proiect. Domnul Juvin vrea să vă reamintească că termenul pentru transpunerea celor două directive, fiind aprilie 2016, statele membre trebuie să aibă foarte repede aceste form- acest formular. De altfel, la reuniunea anterioară a grupului de experți privind achizițiile publice din 27 octombrie, s-au spus puține lucruri despre uh, evoluția uh, directivei concesiuni. S-a pus mai mult accent pe transpunerea directivei uh, achiziții publice. Comisia poate să ne informeze în ceea ce privește situația transpunerii directivei concesiune la nivelul... Uh, acestea sunt întrebările pe care raportorul nostru uh, dorește să le pună. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am plăcerea să în calitate de coordonator al grupului meu, să ascult prezentarea domnului Owen și a raportului său special și cred că este o reacție foarte importantă. Am văzut din nou că și mâine vom vedea din nou acest lucru și anume va fi un raport anual al Curții de Conturi Europene Datorită ratei de erori, Curtea de Conturi nu a putut să aprobe uh, bugetul uh, stabilit în ianuarie. Achizițiile publice sunt foarte importante pentru acest comitet, ne vom concentra pe acestea. Vreau să pun și eu câteva întrebări, atât domnului Vinăun și comisiei. Până acum am uh, văzut uh, care sunt regulile care au existat până acum în domeniul achizițiilor publice și problemele care au decurs de acolo, uh, comisiile au spus că vor pregăti statele membre, vor acorda informații statelor membre privind regulile noi. Ce încredere putem să avem că nu se va, nu vom fi martorii unor, unei deteriorări a noilor reguli, pentru că Trebuie să știm ce precauții să luăm și Comisia este pregătită să aplice corecțiile financiare într-un mod mai ferm decât a făcut-o în trecut, pentru că acesta este efectul instrumentelor pe care le are Comisia. Aceasta este o întrebare. A doua întrebare. Am văzut că au fost discuții cu Olaf și eh, atunci când lucrurile nu merg bine în statele membre, atunci Olaf eh, eh, acordă sprijin statelor membre și urmările sunt minime. În acest domeniu, și acum întrebarea mea este următoare. Pot să apară foarte multe erori, însă nu sunteți de acord că este puțin cam ciudat să vedem că pe de o parte există o serie de lucruri care nu merg bine și pe de altă parte statele membre nu uh, uh, întreprind ceea ce trebuie ca urmare a investigațiilor OLAF. Poate că anumite state membre sau anumite autorități din statele membre pur și simplu nu doresc să aplice regulile achizițiilor publice așa cum trebuie. Acestea au fost întrebările mele. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Young a spus că este această chestiune a achizițiilor publice este foarte importantă și în fiecare an există un raport al Curții de Conturi și care prezintă o rată de erori. Și lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Mâine așteptăm uh, cu mult interes să vedem dacă s-au realizat progrese în acest domeniu sau nu. Cred că acum este foarte important, din punctul de vedere al uh, Comisiei Europene, să susțină și să ajute statele membre, nu numai pentru a controla, pentru a vedea dacă statele membre au adoptat noile reguli, noile directive, ci și pentru a le uh, sprijini implementarea liniilor de orientare. Știu că acest lucru nu este simplu. Au existat mai multe abordări din partea statelor membre. Unele state membre au adoptat reguli uh, separate pentru sectorul de utilități. Unele state membre, inclusiv țara mea, Slovenia, au adoptat doar un sing o singură lege care le-a inclus pe amândouă sectorul de utilități și sectorul clasic. Însă, cu toate acestea, cred că dacă în noua directivă avem de asemenea uh, criterii de recompensare, așteptăm ca aceste criterii să fie într-adevăr implementate în uh, statele membre. Nu numai prețul reprezintă singurul criteriu. Cred în mod serios că Comisia Europeană trebuie să ajute statele membre să folosească și alte criterii de atribuire. Uh, ciclul de via- metodologia privind ciclul de viață uh, pentru a ști cum să fie inclusă în documentație, cum să o utilizeze. Vă urez tot succesul în comisie și uh, data viitoare sper să, că ne veți informa în legătură cu datele de care avem nevoie pentru a vedea ce probleme apar la nivelul fiecărui stat membru în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc. Acum, următorii vorbitori. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Curții de Conturi și Comisiei uh, faptele prezentate astăzi sunt extrem de preocupante și uh, am și eu câteva întrebări. Uh, eroarea, rata de erori de 40%. Există, am observat de asemenea că sunt patru țări în evaluare ați menționat cele 12, apoi celelalte 3 care au îndeplinit și vrem să știm mai mult despre situația actuală, în ceea ce privește banii cheltuiți până acum, pentru că am înțeles că nu se beneficiază în egală măsură de fondurile de coeziune. Din cauza situației actuale am înțeles că există preocupări profunde în legătură cu programele de viitor, din cauza implicațiilor. Ce înseamnă aceasta în eh, ceea ce privește programul actual de cofinanțare 2014-2020, ce se întâmplă și cu programul de după acest, acest termen. Întrebarea mea finală este deciziile pe care le-am luat privind achizițiilor publice avem portalul și documentul electronic, este adevărat, însă uh, noile propuneri pe care avem, ce impact vor avea acesta și cum vom putea ști dacă persoanele au sau nu experiența necesară? Cum putem ști dacă aplică regulile necesare din domeniul achizițiilor publice? Pentru că acesta este un subiect foarte complex și acesta a fost uh, uh, evaluat doar recent în ceea ce privește calificările. Acest 40% care reprezintă problemele identificate, cred că este un domeniu unde trebuie să aducem îmbunătățiri. Mă interesează de asemenea implicarea comisarilor celor doi comisari. Va trebui să ne asigurăm că totul se face pentru că uh, Comisia ajută pe cei mai vulnerabili și zonele cele mai vulnerabile din Uniunea noastră. Uniunea noastră. Și banii trebuie să fie utilizați așa cum trebuie. Cum facem ca statele membre să-și îndeplinească obligațiilor, obligațiilor? Pentru că foarte adesea în astfel de situații nu statele membre acelea care nu își îndeplinesc obligațiile. Vă mulțumesc pentru timpul acordat nouă astăzi și aștept cu interes răspunsul la întrebările mele. Vă mulțumesc. Domnule președinte, c'est sur euh, directivei. În legătură cu punerea în aplicare a directivei privind uh, achizițiile publice, Vreau doar să spun în numele grupului ALDE că am avut întotdeauna o neliniște pe care am mai exprimat-o de altfel în legătură cu riscurile legate de punerea în aplicare. E foarte important pentru economiile statelor membre și ne dorim ca punerea în aplicare să fie rapidă, dar din păcate, în ultimii ani uh, am văzut și nici uh, țara mea, Franța, nu este exemplară în ceea ce privește aceste, această punere în aplicare. De aceea aș uh, întreba Comisia cum își propune să limiteze aceste uh, supradispoziții sau această încărcare uh, de dispoziții cu dispoziții noi la punerea în aplicare care nu fac decât să îngreuneze lucrurile. Mulțumesc. Okay, so I'd like to... Bun, acum am să pun și eu câteva întrebări generale. Din, cât, din câte înțeleg, vorbim despre două lucruri diferite. Unul dintre ele se referă la finanțarea statelor membre din uh, zona euro destinate uh, programelor de coeziune, unde se aplică și uh, reguli suplimentare față de procedura generală de uh, achiziții publice. Văd că în uh, raportul uh, Comisiei se spune că achizițiile publice reprezintă cam 19% din PIB-ul european. Prima întrebare, deci, este dacă putem extrapola din raportul dumneavoastră pentru a gândi că 40% dintre uh, proiectele finanțate din bani europeni nu îndeplinesc toate criteriile. Putem să extrapolăm și să spunem că majoritatea proiectelor, de fapt, nu îndeplinesc toate criteriile. Ați putea să ne dați mai multe detalii, poate, în legătură cu locul în care se regăsesc mai multe probleme. E vorba de fondul de coeziune, de fondul social, e vorba de stat, anumite state membre sau uh, anumite dimensiuni ale burselor. Mm, există probleme la începutul perioadei sau uh, către sfârșit E vorba de orientările pe care le dăm noi la începutul perioadei de finanțare și care nu sunt suficient de clare. Deci, ar fi interesant de văzut uh, ce putem, ce concluzii putem uh, trage din urma acestei uh, analize și apoi am, aș vrea să mă refer la prezentarea comisiei. Aici vorbim de un instrument diferit. E vorba de un document unic pentru achiziții publice. De fapt, nu este un document, este un instrument online care este menit să ușureze viața um, IMM-urilor care doresc să participe la licitații, la achiziții publice. Pentru că în general, uh, aceste uh, licitații uh, sunt destul de împrăștiate între ministere sau geografic și asta este în sine o barieră în calea accesului imm la finanțare. Deci ar fi extraordinar dacă ar exista acest punct unic de informare și de unde IMM-urile pot să acceseze piața de achiziții publice din Europa. Trebuie să ne adresăm acestor IMM-uri și să le spunem că am făcut ceva bun și de asta, tocmai asta vreau să vă întreb. Cum o să îi contactați, cum o să le explicați că acest instrument vine în sprijinul lor și, de asemenea, ce se poate face în cazul în care lucrurile nu funcționează așa cum uh, era prevăzut. Bun, cine începe? Domnul profesor. Da, cred că întrebarea inițială um, se refera la um, prezentarea uh, comisiei, dar vreau să vă mulțumesc, uh, domnule De Jong, vă mulțumesc că m-ați ascultat de două ori. Cred că Până la urmă, toată povestea pe care v-am spus-o de două ori se bazează pe dovezi foarte bine fundamentate. Vă mulțumesc pentru toate întrebările și vreau să vă uh, asigur că nu asistăm la o deteriorare a peisajului achizițiilor publice. Am inclus și în uh, diapozitivele mele niște informații în care spun acest lucru. Există și trăsături uh, promițătoare ale acestor uh, Uh, directive privind achizițiile publice, totul depinzând însă de felul în care sunt puse în practică. Cred că, în primul rând, e nevoie de mai multă flexibilitate și simplificare care să aducă accesul, să ușureze accesul IMM-urilor. Asta um, elaborat un uh, nou uh, instrument pentru elaborarea contractelor, uh, s-a um, s-au um, făcut progrese în domeniul achizițiilor publice, din domeniul sănătății și educației, însă, sigur, este nevoie să uh, acționăm atunci când lucrurile nu merg bine în practică. Dar la această întrebare cred că ar trebui să răspundă Comisia. Există destul de puține uh, rapoarte privind uh, erorile deocamdată, însă noi am uh, uh, recomanda ca statele membre să monitorizeze foarte bine uh, aceste proceduri de achiziții publice. În Italia, de exemplu, care este cunoscută și recunoaște că a avut mari probleme cu comportamentul uh, infracțional în acest domeniu, s-au luat măsuri impresionante la nivelul central al statelor membre prin intermediul agențiilor antifraudă. Există mm, un sistem de conectare a statelor membre, de asemenea, în anii următori se promite o reducere substanțială a numărului autorităților contractuale care va duce la uh, creșterea motivării și a eficienței în unele state membre. În privința următoarei întrebări cu privire la cei 40% și domeniile de acțiune, avem în anexa 2 și în anexa 3 a raportului, uh, răspunsul la această întrebare, dăm câteva tipologii, o analiză pe tipuri de fonduri. Uh, de asemenea, cu cât, da, uh, s-a observat cu cât fondurile sunt mai substanțiale, cu atât și problemele sunt mai multe. Vorbim despre anumite tipuri de contracte, de asemenea, de exemplu cele din domeniul construcțiilor, unde sunt cele mai multe probleme. Apoi, dacă programarea este respectată și banii uh, transmiși de comisie sunt bine cheltuiți, aici uh, Uh, trebuie să vă spun că am colaborat foarte bine cu domnule comisar Biencovska și Crețu, care au reușit să atingă un echilibru important în uh, politicile publice pe care le promovează și o transmis semnale foarte bune, <coughs> lucru crucial într-o astfel de situație. Cât privește riscul, riscurile uh, Ehm, la punerea în aplicare, cred că Comisia a răspuns deja destul de bine. În legătură cu întrebările doamnei uh, președinte, vă trimit din nou la anexele 2 și 3 ale raportului. Mă întrebați dacă putem extrapola de la 40% la situații grave pe plan național în anumite state membre. Pentru claritate trebuie să spun că Curtea Europeană de Conturi nu auditează achizițiile publice din toate cele 28 de state membre. Nu este uh, treaba noastră să facem acest lucru. Colaborăm însă cu autoritățile uh, de uh, audit pe plan național și rezultatele sunt uh, încurajatoare. Cred că fiecare stat membru ar trebui să adreseze această întrebare propriilor uh, uh, autorități care se ocupă de verificarea cheltuirii banului, banului public. Îmi cer scuze că insist, spune doamna președinte. Atunci când statele membre implementează aceste uh, programe. Ele nu trebuie să respecte anumite reguli care sunt uh, specifice acelor programe, pentru că altfel ar contrazice principiile generale europene privind achizițiile publice. La mine acasă primim plângeri că adesea regulile anumitor programe specifice pot să fie foarte complicate și complexe din punct de vedere administrativ. Deci Aici s-ar putea să fie o problemă la nivel național. Da, e o întrebare foarte bună și, într-adevăr, se întâmplă acest lucru în statele membre, iar răspunsul este că, desigur, unele dintre aceste fonduri um, uh, au venit uh, să răspundă unor anumite nevoi pe termen, uh, pe, pe plan uh, local, însă, pe de altă parte, atunci când cerințele sunt impuse de la nivel european, trebuie să uh, vedem uh, unde sunt probleme, unde statele membre au nevoie de ajutor și care este uh, nivelul de uh, flexibilitate, pentru că este și Uh, o anumită rigiditate care poate duce la uh, erori. Atât nonconformitatea cu legislația europeană foarte complicată, cât și uh, statele membre, la rândul lor, care creează nivele de birocrație suplimentare, creează probleme. Așa cum spuneam, cu cât suntem mai flexibili uh, în aceste reglementări, uh, cu atât există mai mult pericolul ca unele state membre să adauge propriile măsuri și să adauge măsuri de complexitate, poate din pură neînțelegere a intenției legiuitorului. E treaba noastră să încercăm să evităm această situație. Comisia are însă atribuțiile și le poate folosi pentru a evita acest, această situație. Noi în raport am publicat și răspunsul uh, comisiei. Um, am publicat uh, răspunsul comisiei care se referă la urmărirea anumitor cazuri în care se va recurge la procedura de infringement și Comisia a spus cu mare claritate că va lua măsuri până la finalul lui 2016. Deci, sigur vor fi consecințe dacă statele membre nu implementează corect noile directive. Mulțumesc. Mulțumesc. Possibly just a very general point. I think that we... Da, am să spun și eu câteva cuvinte. Uh, suntem Vreau să vă prezint pe Victoria Liata, care vine de la Digi Regio, probabil că nu o cunoașteți, dar și noi, Digi Grow, Digi Regio și Curtea Europeană de Conturi, ne dăm seama pe deplin de faptul că procedura de uh, achiziții publice, uh, ca să funcționeze, nu trebuie doar uh, transpusă în legislația națională. E nevoie de un efort activ de construirea capacităților la nivel național pentru a putea uh, să uh, impunem în aplicare nu doar uh, legislația, ci și spiritul ei. Uh, am să mă refer la întrebările care mi s-au adresat. În legătură cu întrebarea pusă de reprezentantul uh, de domnul uh, Juvin, uh, noi pregătim acum uh, procedura, vom lansa mâine procedura uh, de uh, informare. Am comunicat însă foarte mult cu statele membre în legătură cu acest uh, instrument care va avea un impact foarte puternic uh, asupra activităților administrațiilor și întreprinderilor, dar credem că avem asigurări rezonabile că totul va fi gata pentru punerea în funcționare în aprilie 2016. În ceea ce privește transpunerea pachetului, Regatul Unit, Ungaria și Franța au adoptat deja pachetul, pot să vă spun asta cu siguranță. Avem informații bune din partea majorității statelor membre. Nu o să pot, pot promite că până în 2016 lucrurile vor fi gata, dar cred că avem uh, într-o măsură rezonabilă controlul asupra ceea ce se întâmplă la nivelul administrațiilor naționale. Acum, pentru domnul De Jong, noi, într-adevăr, suntem pregătiți să fim duri, începând cu 2017, dacă nu sunt îndeplinite condițiile ex-ante, dar, pe de altă parte, depunem și eforturi uh, energice de a coopera cu statele membre pentru îmbunătățirea sistemelor naționale, pentru îmbunătățirea capacităților lor și a nivelelor de educație, de a îmbunătăți condițiile instituționale și sistemele pentru a fi capabili să înțeleagă beneficiile pe care le pot avea dacă au un sistem uh, de administrație modernizat și dacă sunt jucători uh, cu drepturi de pline pe piața internă. În legătură cu întrebarea domnului Soltej, sper că am pronunțat numele corect, ne dăm seama de faptul că în acest efort de elaborarea profesionalismului și a uh, construirea capacităților în statele membre, una din problemele cheie este uh, ceea de a spune că prețul nu poate fi singurul criteriu pe care îl folosim în achizițiile publice. Este un criteriu, într-adevăr, și nu-l putem ignora, dar dacă vrem să folosim criterii de calitate sau criterii care țin de, țin de politici, atunci avem nevoie de o capacitate administrativă mult mai bună pentru a reuși. Și deci uh, trebuie un efort de îmbunătățire a capacităților la nivel național. În legătură cu întrebarea domnului Stiller, într-adevăr, sunt de acord că nu e vorba doar de transpunerea literei legii, lucrurile sunt mai complicate de atât. Trebuie să ne asigurăm că statele membre înțeleg cât este de important acest sistem pentru funcționarea uh, lor și pentru funcționarea Uniunii Europene. Deci uh, trebuie ca toată lumea să lucreze la aceleași standarde ridicate. Încercăm să obținem acest lucru împreună cu statele membre avem o înțelegere în acest sens cu Curtea Europeană de Conturi și, nu în ultimul rând, în legătură cu întrebarea domnului președinte, în legătură cu ESPD. Până acum am fost destul de ocupați să facem statele membre să convină asupra unei formule unice, iar de acum ne dedicăm energia campaniei de comunicare care va urma, fiindcă aveți dreptate, nu e suficient ca aceste uh, prevederi să fie adoptate, este la fel de important, dacă nu și mai important, ca ele să fie cunoscute și folosite în practică. Vă mulțumesc pentru atenție. Mark Tarabella, would you like to ask any questions on... Mai dorește cineva să pună întrebări? Știu că și din echipa dumneavoastră a fost, a fost cineva prezent în sală. doamnă președinte, îmi cer scuze pentru că nu am fost încă de la începutul acestei reuniuni, pentru că am fost reținut la Comisia Agri, unde sunt raportor pentru un alt dosar și a trebuit să mă exprim acolo. Iată de ce n-am fost. Uh, vreau, nu vreau să pun întrebări, ci să salut inițiativa uh, și uh, raportorul privind achizițiile publice și directivele. Am discut sunt foarte interesat să știu cum implementează statele membre directivele în dreptul național și cum supraveghează Comisia procesul de avansarea legislației în diferitele, diferitele state membre și este fundamental faptul că Curtea de Conturi joacă rolul de verificare, pentru că sunt multe lucruri de verificat în ceea ce privește achiziții publice. Atunci când comisarul Barnier a avut inițiativa reforme, criminalitatea, prima sursă de infracțiune din Europa au fost uh, Achiziții publice, nu țigările false, nu prostituția, ci achiziția publice. Și este important să vedem cum reacționează statele, pentru că Curtea de Conturi trebuie să-și exercite controlul și să facă, să dea recomandări. S-a dat exemplul Italiei, care a luat măsuri drastice în raport cu o serie întreagă de derive și este important să avem un raport global privind ce încearcă să corecteze lucrurile și dar și o listă neagră cu țările care nu fac absolut nimic, pentru că există poate și țări care nu corectează deloc practice și cred că este fundamental ca la nivel european și este și obiectivul acestei directive ca banii publici, așa cum a spus comisarul de atunci, reprezintă 19% din produsul intern brut al Uniunii Europene să fie și acesta trebuie să fie investit cât se poate de judicios E vorba de cei care creează directiva, de ceea aceea care o aplică pe teren. Astăzi, directiva este o cutie de instrumente care poate să fie utilizată corect sau nu. Și aceia care doresc, care trebuie să o facă, sunt statele membre și autoritățile și <clears throat> trebuie văzut cum în fiecare stat membru autoritățile până la, nivelul local, la nivel local uh, aplică ceea ce se prescrie în directivă și acesta este rolul curții de conturi, dar trebuie să existe ca reacție statele membre și o corecție a instrumentelor pentru a face astfel încât cheltuielile publice să fie făcute în mod optim. Iată de ce am un interes extrem de mare pentru evoluția acestui proces, chiar dacă la nivelul Parlamentului această muncă a durat cam 2 ani și am încercat împreună cu alții să facem ca acest lucru să ajungă la un rezultat bun. Vă mulțumesc, doamnă președinte, am fost bine informat de către asistenți. Vă mulțumesc. We always hope we feel... Întotdeauna sperăm că ați uh, primit briefingul corespunzător. Știu că doreți să reveniți asupra ceva. Da, mulțumesc, mulțumesc pentru observații. Iată, ele duc discuția noastră mai departe. Două aspecte. Cum monitorizează comisia activitatea și dacă problema apare. Noi am arătat în raport că problema a mai tot apărut în acești ultimii ani. Domnul De Jong spunea că Curtea de Audit își publică raportul anual mâine, deci nu pot spune altceva decât că aș fi surprins să nu fie menționate în uh, raport și aceste probleme din, achizi- din domeniul achizițiilor publice. Dar să vedem raportul de mâine. Nu erați, nu erați de acord cu ideea unei liste de elemente interzise. Eu cred că e importantă transparența. Am publicat la pagina 36 raportului notele de subsol 35 și 36 două liste de state membre. Prima listă, a notele subsol 35, arată cele 12 state membre care la începutul lui 2015 nu și îndepliniseră condițiile pentru achiziții publice. Am spus în introducere, Comisia anunțase că trei state au ieșit din acea categorie, adică și-au îndeplinit condițiile. Nu știu dacă colegul meu dorește să spună care sunt acelea, dar nouă rămân totuși o problemă, un număr destul de mare. Și am mai menționat și cele patru țări cu care lucrează colegul al media um, îndeaproape state membre cu probleme majore în achizițiile publice. Dacă ne uităm la cele note de subsol, la pagina 36, veți vedea liste clare de state membre cărora le acordăm uh, atenție specială. Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat. Doamna președinte, aveți un minut. Colega de la DG Regio ar dori să spună foarte pe scurt cum stau lucrurile. Vă rog. Mulțumesc. Victor Eliată este numele meu și să spun doar că pot confirma că lucrăm în strânsă legătură cu Grow pentru a vedea ce se poate face în prevenire, cum putem ajuta statele membre să fie mai pregătite să aibă achiziții publice mai corecte. Iar când vine vorba de măsuri, de îmbunătățire, când avem suspendări, întreruperi sau alte corectări, am salutat raportul curții pentru că am avut ocazia să discutăm ce probleme au existat, ce a fost descoperit și cum poate ajuta o mai bună cooperare la nivel înalt în comisie, cum poate ajuta statele membre. Și aș dori să mai clarific un lucru. Dacă s-a spus că 40% din licitațiile publice au fost găsite cu uh, probleme, dar dacă vorbim de valoare, vorbim de o rată mult mai scăzută. Doar 10% din uh, valoarea achizițiilor sunt problematice. Să nu se crede că 40% se referă și la valoare. Mulțumesc! Bine, trecem mai departe la următorul punct, un schimb de păreri privire la raportul doamnei Virginie Toxieve Tisa. Colegul meu va prelua conducerea acestei ședințe. item, Trecem așadar la următorul subiect, raportul TISA al uh, Virginie Cozie. Virginie, ai cuvântul. Uh, deci mulțumesc, Catrin. Aș vrea să încep prin a mulțumi tuturor colegilor care au contribuit la uh, munca depusă pentru acest aviz și amendamente. Vreau să mulțumesc în mod deosebit uh, tuturor celor din umbră pentru condițiile speciale. Am avut foarte puțin timp, am avut săptămâna deschisă, săptămâna trecută <clears throat> și am putut discuta despre anumite puncte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru aceste condiții foarte complicate și vreau să le mulțumesc, deci, pentru munca pe care au depus-o și pentru buna cooperare, fiind vorba și de un subiect puțin mai complicat, acordul de liber schimb privind serviciile și pozițiile exprimate reprezintă o diversitate de puncte de vedere. Uh, sper că am reușit să ajungem la un compromis și că vom găsi și mâine în legătură cu acest aviz, în special privind subiectele cum ar fi protecția uh, consumatorilor și a lucrătorilor, crearea de locuri de muncă calificate, convenabile, compromisul 4 privind echilibrul în schimburile eh, prevăzute în acest tratat, păstrarea posibilității de a legifera pe în, ca în interesul general, compromisul 6 care exclude serviciile publice din domeniul de aplicare al tratatului, și alte compromisuri privind uh, achizițiile publice și apoi în legătură cu mobilitatea profesională. Mai sunt niște subiecte unde a existat un decalaj, dar sper că în final să ajungem la un acord pentru a se putea vota mâine aceste uh, amendamente. În ceea ce privește obiective generale, sper că acestea vor fi soluționate am să-i las și pe colegi să se exprime privind acest subiect. În ceea ce privește transparența, știm că acordurile uh, comerciale, transparența și în special la nivel trans transatlantic, uh, toate acestea țin și de societatea civilă. Aceasta trebuie să aibă mai mult acces la documente și la mai multă transparență avem formulări care sper să îi satisfacă pe toți, însă o chestiunea transparenței este una pe care o trebuie să o uh, împărtășim cu toții, indiferent de sensibilitatea noastră politică. Sper că votul în comisie vor tranșa privind diferitele amendamente propuse. Am încercat să ajungem la un compromis, între dezbaterile rămân aprinse în ceea ce privește chestiunea uh, standstill sau divergența punctelor de vedere, chestiunea listelor, listelor pozitive sau listelor hibride privind uh, accesul la piețe și apoi problema domeniului de aplicare dincolo de aceea a serviciilor publice, uh, dincolo de profesiunile reglementate. Am <clears throat> dori să reamintesc principiile care au fost propuse prin acest proiect de aviz și anume există nevoia de a combina obiectivele în acest tratat de liber schimb privind serviciile și în special anumite facilități la, privind accesul la piață, dar și condiții pentru o concurență echitabilă, păstând, bineînțeles, întreprinderile dar și protecția consumatorilor, a lucrătorilor și a mediului și mai trebuie să mai ținem seama în cadrul negocierilor și de problema reciprocității și a echilibrului, fiind vorba de întreprinderi, va trebui să ne asigurăm ca condițiile oferite de noi să nu fie mai puțin avantajoase decât cele oferite partenerii noștri pe propriile lor piețe. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Și acum, pe rând, raportorii din umbră, doamna Galpeș. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc, domnule raportor, pentru activitatea sa. Într-adevăr, e un uh, raport sensibil din punct de vedere politic. Știu că nu a fost deloc ușor să se ajungă la aceste amendamente de compromis acceptate de majoritate. Raportarea a lucrat foarte, foarte bine. Textul ne place. Iar în ceea ce privește poziția grupului nostru, trebuie să întărim poziția ei, nu doar să reambalăm elemente existente, ci să creăm oportunități reale noi pentru acces la piețe, elemente care să depășească deschiderea actuală. Până la urmă nu contează cum procedăm, cum avansăm. Câteva amendamente sunt uh, critice, nu avem timp să le discutăm uh, în detaliu, le-aș menționa pe scurt. Compromisul 8, o listă pozitivă și exhaustivă. Înțeleg că părțile vin cu aceste acorduri folosind abordarea listei pozitive și ceilalți merg cu lista listă negativă. Dar noi dorim ca negociatorii să folosească lista negativă în uh, angajamentelor de piață pentru că acestea permit companiilor să evalueze mai bine ce pot face și ce nu pot face pe piață. Iar acea abordare așa numită liste hibride pe care am propus-o împreună cu doamna Șerenzova, sigur că nu e varianta optimă, dar s-ar putea să atragă un număr mare de membri inclusiv cei care cunosc abordarea aceasta cu liste i-ar putea atrage să se alăture sistemului. Grupul nostru nu e pentru compromisul, nici pentru compromisul 5. Susțin acordul participanților cu privire la angajamentele naționale și să încurajeze negociatorii să acoperă aceste angajamente cu privire la elementele pieței, făcând asta prin limitări și prin excepții. Fiecare parte își păstrează dreptul suveran de a alege. Mai mult decât atât, nu, ved- nu vedem alte obstacole esențiale, însă cum am spus, aceste elemente cheie sunt importante pentru noi. <clears throat> Mulțumesc, domnule raportor, pentru cooperare, pentru activitatea de pregătire, pentru că e un aviz uh, dificil și sensibil. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, Emma McCarkin, ECR. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnule raportor și colegilor raportori din umbră pentru munca depusă, deși calendarul a fost unul foarte restrictiv și pentru întâlnirea pe care am avut-o la Strasburg. Am discutat despre posibile compromisuri, lucruri de salutat, însă pentru ECR sunt prea multe elemente rămase de neacceptat, care nu pot fi trecute cu vederea. Acest aviz nu ia în calcul posibilitățile pe care le oferă TISA și nu e un aviz pe cât de ambițios, pe cât ar trebui să fie, pentru că este un mare potențial pentru sectorul serviciilor. Dacă acest aviz nu e suficient de ambițios și de comprensiv, din păcate așa arată amendamentele uh, de compromis, atunci eu cred că comisia noastră nu ar trebui să susțină acest aviz. Îmi pare rău, o spun cu mare dezamăgire, dar astăzi, când va fi prezentă doamna Benacauska, cu care tocmai a lansat noua strategie a pieței unice, e dificil că nu se menționează lipsa de viteză adecvată și problemele avute în trecut, și elementele care lipsesc din realizarea potențialului unei astfel de pietre și mă tem că astfel de elemente se vor reflecta în aviz și nu, nu vor ajuta sectorul serviciilor să-și găsească noi piețe. Nu cred că e un mesaj pe care IMCO să-l transmită și niciun mesaj pe care eu să-l pot susține. Avem probleme cu listele pozitive care rămân în text, nu e o dezbatere nouă, am mai discutat asta și la negocierile TTIP și credem că nu s-a schimbat nimic de fapt, nu e nimic uh, diferit, nu s-a modificat compromisul așa cum spuseserăm la început și cred că ar trebui să avem în vedere o listă hibridă. Cred că numai uh, cu un angajament al tuturor am putea oferi nivelul corespunzător. Trebuie să fim în același timp deschiși noilor oportunități. Nici noi nu putem susține compromisul 5, care cere eliminarea clauzelor de tip standstill și credem că fapt faptul că acest element apare în text slăbește poziția de negociere a Comisiei și nu vom obține ceva mai bun dacă continuăm pe această cale. Nu știu de ce nu reușim să găsim un compromis, nu înțeleg de ce nu putem promova aceste elemente ținând cont de valorile esențiale. Să trebuie să vedem cum vom continua să susținem această industrie, cum o vom promova, asigurându-ne că avem un bun rezultat cu Tiza ar fi cel mai bun uh, mod de a începe acest lucru. Reducem amendamentul 1 de la compromisul 1, așa cum îl retragem. Deci nu știu dacă rămâne un compromis sau nu. Și sunt îngrijorată și de faptul că voturile separate nu au fost garantate în lista finală de vot știu, poate doamna președinte ar putea studia această problemă pentru că e un lucru fără precedent. Și dori să spun că ideea era să fie un aviz pozitiv. Mi-ar fi plăcut să se spună ce mare șansă avem cu acest TISA. Cred că trebuie să ne asigurăm că avizul acestui comis, acestei comisii reflectă tocmai acest lucru. Mulțumesc! ceilalți vorbitori, Dieter, Dieter, nu e aici, Dennis de Jong, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc lui Virginie. E un dosar uh, foarte dificil, a spus-o deja. Și cred că a încercat cu adevărat să aducă la oaltă grupurile, chiar dacă acestea nu au poziții identice. Îi mulțumesc pentru aceste compromisuri. <clears throat> Am trecut prin cam două treimi din listă și cred că sunt chiar de aceeași părere cu doamna raportor pe aproape toate. În marea majoritate a cazurilor, cel puțin. Cel mai important și nu prea sunt de acord cu ce a spus Emma, pentru a convinge un grup care se opune, dar din motive care nu au de-a face cu serviciile, venind la acest acord, împreună cu grupul care ar vrea acest proiect în cel mai scurt timp cu putință, e o realizare. Avem o serie de exemple am reușit să aducem garanții cu privire la servicii publice, la drepturi pentru consumatori, pentru angajați și așa mai departe și asta ar trebui să fie intenția comisiei noastre și nu să spunem că suntem pentru sectorul serviciilor și deci <laughs> și pentru că, că dăm un cec în alb acestor negocieri. Mai e și runda Doha, care a eșuat tocmai din acest motiv. Și acest sistem de a discuta la aceeași masă cu o serie de țări e foarte sensibil și pentru grupul nostru. Ideea e nu de a impune un punct, ci de a ne așeza la masă să vedem dacă avem cât mai mult consens cu putință. Mulțumesc, Igo! Trebuie să spun că au fost întâlniri intense și interesante și la Strasburg și cu cei din umbră și doamna raportor a lucrat foarte bine. A făcut foarte bine ce a făcut încercând să găsească acest echilibru între grupurile politice care au poziții atât de diferite. Aș dori să menționez poziția verzilor acum despre amendamentul de compromis. Am susținut amendamentul de compromis 5, 8 și 9 despre achiziții publice. În ciuda formulării relativ slabe în amendamentul de compromis 2, despre transparență, putem susține acest aspect, la fel și la 6 despre servicii publice, un text ușor modificat care reflectă unele formulări din, din TTIP, compromisul 10 cu privire la recunoașterea reciprocă a calificărilor e ușor ciudat, dar îl susținem. Cum s-a spus și la întâlnirea raportorilor din umbră de la Strasburg, nu susținem compromisul 1, care cere un acord ISA mai ambițios. Noi nu asta dorim în grupul nostru și nu susținem nici compromisul, amendamentele de compromis numărul 3, care aduc așteptări mari pentru TISA și unde nu susținem nici 9A, dar fiind limbajul problematic cu privire la reciprocitate. Sper că rezultatul final va fi suficient de critic, astfel încât și grupul nostru să-l poată susține. Mulțumesc! Marlene? Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt destul de șoc, uimită de propunerea făcută. Știu că mulți de noi măsurăm riscurile aplicării unui astfel de acord. În ceea ce privește amendamentul 25, îmi dau seama că uh, lucrurile nu sunt sigure din punct de vedere comercial. Atâta timp cât TISA garantează un acces reciproc la piețe, absența unei reciprocități nu va putea fi utilizată pentru a închide piața serviciilor deja existentă în uh, Europa. Această formulă este și periculoasă și ne întrebăm ce se uh, apără în aceste negocieri care au început uh, greșit. Uh, nici raportorul nu are încredere în anumite poziții naive și în special excluderea clauzei de tip standstill care este absolut antidemocratic. Poziția grupului pe care o apără aici este contrară celei a unei economii bazate pe o reciprocitate absolută care care sunt fundament, este fundament pentru dreptul economic. De aceea vrem ca uh, statele suverane în domeniul acesta să fie consultate printr-un referendum și acestea sunt acelea care trebuie să uh, decidă. Amendamentul 10 presupune organizarea unui astfel de referendum și sper că va avea susținerea noastră și în final vreau să se excludă din, să fie exclus din amendamentul compromis numărul 10. Vă mulțumesc. Înainte de a mai, cere, de a mai da cuvântul și altora și noi, să nu uităm că în scurt timp, bine, doamna comisar, aș vrea să vă citesc din regulile de procedură cu privire la voturile pe părți în plenară, care, dar se aplică și aici. Textul care va fi supus votului conține două dispoziții sau mai multe sau trimiteri la două sau mai multe puncte sau se poate împărți în mai multe părți care au valoare și înțelegere, înțeles clar, se poate cere un vot pe părți de către un grup politic, da? Grupurile cer vot pe părți, nu există posibilitatea unui compromis dacă trebuie să fie mai mult de un grup care să susțină un compromis și pentru a include amendamente într-un compromis, Trebuie să aveți amenda- uh, susținerea grupului care a venit cu amendamentele respective, altfel grupul acela poate cere un vot separat pe acel amendament. Dar nu puteți lua amendamentul unui membru PPE, transforma într-un compromis fără susținerea PPE-ului. Ei spun vrem un vot separat și trebuie să se permită acest lucru. Altfel subminăm procesul democratic al amendamentelor. Așadar, putem să ne asigurăm că aceste cereri din partea grupurilor pentru vot pe părți sunt acceptate ca atare. Știu că asta înseamnă câteodată alte amendamente pică, dar uh, așa e normal să poți vota separat, suplimentar. Marc și apoi Andreas. Câteva elemente pentru a fi concis. E clar că clauza standstill, care face obiectul compromisului 5, aplică toate liberalizările definite pentru un uh, nou plafon ireversibil și orice reglementare nu poate fi avută după stabilirea acordului și acest lucru este important pentru interesul general al cetățenilor, al consumatorilor europeni și eu sper că acest lucru să nu fie inclus în acord pentru a păstra independența serviciilor publice și pentru a păstra normele sociale europene. Aceste clauze ar împiedica uh, întoarcerea înapoi a unei regularizări care nu ar fi eficientă pentru servicii. Dacă liberalizăm un serviciu și ne dăm seama seama că nu este rentabil, cine face seama că nu e rentabil, e clar că forța publică va putea să, a trebui să aibă puterea de a uh, se întoarce înapoi. Trebuie să ne opunem ferm creierii unei liste hibride sau negative, unui dispozitiv clar. Știu că pozițiile noastre sunt într-adevăr foarte controversate în acest domeniu. De asemenea, vrem să excludem din acord, într-un mod sistematic, serviciile publice de interes general și public, independent de modul lor de finanțare. Va trebui să susținem această poziție uh, din cadrul negocierilor și vreau să o felici pe Virginie Rozie pentru uh, Uh, progresele făcute în ceea ce privește o serie întreagă de compromisuri, cred că lucrurile se îndreaptă într-un direcție bună și reciprocitatea, e vorba de o serie întreagă de domenii, achiziții publice, ne-am dat seama că la nivel economic am fost un actor naiv în ceea ce privește schimburile și noi declarăm că trebuie să deschidem dar nu cu orice preț. Dar dacă alți actori nu deschid piețele lor, atunci uh, n-are sens să cerem astfel de reciprocitate și va trebui de asemenea să căutăm în negocieri să obținem și piețe în alte părți și nu numai să ne oferim uh, pe ale noastre. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vorbesc ca măsuri de reciprocitate în raport cu cele spuse de către colegul meu. Noi nu vrem să fim naivi. Am dorit ca acest aviz să primească o majoritate și pentru a ajunge acolo este clar că bunul simț care a fost menționat de către colegul meu lipsește puțin din punctul de vedere în ceea ce privește amendamentele de compromis 5 și 8. Spunând acestea, vreau să vă spun că am dori în final să găsim o soluție care să poată să fie aprobată de către această comisie și în acest motiv, doamnă președinte, aș dori să uh, îi cer raportorul nostru să revizuiască și să vadă dacă nu s-ar putea găsi un acord privind amendamentul de compromis 5 și 8. Vă mulțumesc. Peșine. Mulțumesc, doamnă președinte, fiind vorba de uh, listele de vot, care sunt, uh, sunt uh, foarte dragi. Eh, fiind vorba de susținerea grupurilor eh, pentru compromisurile în discuție, există o condiție pe care va trebui să o fructificăm și anume, indiferent de susținerea sau nu a compromis, e deci o muncă care este în curs. Fiind vorba despre compromisurile 5 și 8, discuțiile sunt deschise în continuare eh, și Uh, așa cum au spus colegii, va trebui să ajungem la un interes comun și, după cum s-a spus, uh, calendarul a fost extrem de strâns și nu am putut să nu am avut suficient timp de a discuta și de aceea aș vrea totuși să mulțumesc din nou cu toată căldura tuturor raportorilor din umbră care în ciuda dificultăților menționate, au făcut toți dovada multor e, eforturi și a dorinței de a se ajunge la o soluție. Vă mulțumesc. Thank you very, very much for your work on this. We are voting. Mulțumesc. Mâine vom vota, mâine dimineață. Vreau să repet faptul că dacă membrii dor, doresc să existe un vot separat și, din și dacă Uh, versiunile sunt clare, vom vota pentru numărul 4 mâine. Vă uh, permit acest vot separat și e clar că acest lucru se poate face. Dar o să am în vedere limbile pentru a vedea dacă lucrurile sunt suficient de clare. Vă mulțumesc. Sper că uh, comisarul este deja avară și așteaptă să intre. Um, Doamnelor și domnilor, vă rog să aveți amabilitatea să vă ocupați locurile. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamne comisar Biencovska, pentru că a venit astăzi aici că am înțeles că chestiunile noastre de logistică au fost extrem de dificile astăzi din cauza evenimentelor legate de aviație. Vă mulțumesc pentru că ați reușit să veniți astăzi aici, de la Amsterdam. Știu că în același timp, cu această reuniune, este și o altă reuniune extraordinară a Consiliului Competitivității care se ocupă de chestiuni legate de industrie și în special de criza din sectorul siderurgic european uh, și comisarul Taimen prezidează reuniunea respectivă astfel încât doamna comisar Biencovska să poată să participe uh, la reuniunea noastră din Parlament astăzi și Dânsa ne va prezenta strategia pentru piața unică pe care ați avut șansa să o citiți. Știu că această strategie se referă mult la IMM-uri, la servicii, la proprietatea intelectuală în noua economie, dar uh, veți dori poate să profitați de această ocazie pentru a ne spune și despre ceea ce se va discuta în Consiliul de Competitivitate privind industria siderurgică și de asemenea uh, discuțiile la care veți participa ulterior în uh, celelalte, în celelalte reuniuni care se ocupă de emisii din industria vehiculelor. Și uh, ne veți prezenta această strategie a pieței unice, ne veți spune cum această strategie va susține sectoarele și va uh, aborda aceste probleme atât de serioase din Europa de acum. Doamnă comisar Biekovska, vă urez bun venit la acest comitet și așteptăm cu interes strategia dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici pentru a ne prezenta. Vă mulțumesc. Uh, oh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri. Vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum s-a mai spus, ultima veste în legătură cu Consiliul Competitivitate tocmai uh, a sosit săptămâna trecută, de aceea era foarte important pentru mine să vin aici. Comisia a fost reprezentată la acel Consiliu de vicepreședintele vice, uh, Comisiei, domnul Catainin, și pot să vă spun uh, care este poziția Comisiei, pentru că viitorul industriei uh, siderurgice este foarte important și pentru noi. După cum uh, știați, probabil strategia pentru piața unică a fost lansată în urmă cu 10 zile sau așa ceva. Este încă un schimb de opinii timpuriu uh, cu dumneavoastră, dar el va sta la baza activității noastre în următorii 3 ani. Știu că dumneavoastră ați început deja cu raportul Uh, condus de doamna Cami și de-abia aștept să văd rezultatul uh, discuțiilor de azi. Este un document important nu doar pentru mine, ci pentru întreaga comisie. După cum știți, este unul dintre documentele strategice adoptate anul acesta de către Colegiul Comisarilor. Planul European de Investiții, primul, aproape 11 luni în urmă, uh, pia- piața unică a energiei și piața unică de capital, deci uh, Uniunea Piețelor de Capital, mă scuzați, iar o listă care va fi uh, finalizată cu pachetul uh, pentru mobilitatea forței de muncă și pentru economia circulară. Eu coordonez pachetul pentru economia circulară împreună cu comisarul Bela. Avem deci această strategie pe care o elaborăm în uh, cooperare cu alți comisari, cu alți colegi de la Comisie și sunt foarte multe legături între aceste documente, dacă vorbim despre accesul la finanțare pentru IMM-uri, pentru companii, pentru startup-uri. Răspunsul uh, este de găsit în uh, Uniunea Piețelor de Capital, deci iată, inițiativele acestea se întrepătrund. Care este temeiul activității noastre? Bineînțeles că vorbim, discutăm cu to- toate părțile implicate. Eu personal am ascultat uh, uh asociații ale uh, puncte de vedere ale IMM-urilor, ale antreprenorilor. Uh, am uh, discutat cu foarte multe dintre părțile implicate. Um, uh, piața unică funcționează, însă nu funcționează încă în um, cel mai bun mod posibil. Trebuie încă să facem uh, multe pentru reducerea, uh, pentru eliminarea barierelor și pentru a găsi un cadru care să încurajeze inovația, uh, modernizarea și creșterea. Și desigur, uh, ce este un uh, document de importanță foarte mare pentru mine este uh, Pentru mine este de o importanță vitală ca aceste lucruri să funcționeze și să dea uh, rezultate. Suntem la finalul unui an de planificare la Comisie, însă în anii următori va trebui să um, furnizăm rezultate, să arătăm că am făcut ceva. Acum facem, de fapt, uh, un, uh, o actualizare, o modernizare. O să vedeți documentul, ne concentrăm acolo pe câteva măsuri, nu pe foarte multe, însă vreau să obținem rezultate vizibile în anii următori. Vrem să actualizăm, să modernizăm situația uh, oamenilor și a afacerilor din toate statele membre. Avem câteva uh, ținte a ceea ce eu numesc un test de necesitate și sper că această comisie, de fapt știu că această comisie împărtășește această abordarea noastră. Asta nu înseamnă însă, desigur, și am mai spus-o de multe ori, nu înseamnă că vom veni cu multe inițiative legislative. Trebuie să recunoaștem ce merge bine, succesele deja obținute și să vedem ce poate fi îmbunătățit în continuare. De aici am plecat, asta a fost ideea de pornire, strategia pentru uh, piața unică are un set de 22 de inițiative care trebuie să fie puse în aplicare până în 2018 și care trebuie să creeze noi oportunități, să uh, aducă un cadru uh, nou și să fie uh, orientate spre rezultate. Am să le iau cumva pe rând. În primul rând, uh, crearea de oportunități, de șanse. Vrem să creăm mai multe oportunități pentru consumatorii care au nevoie de servicii și produse oriunde s-ar afla uh, în Uniunea Europeană. Consumatori care nu trebuie să accepte că opțiunile lor sunt limitate în funcție de mediul online sau offline în care se află. Atunci când uh, locuiesc într-o zonă integrată din punct de vedere economic, acest lucru nu poate uh, să continue și de asemenea nu se poate tolera faptul că pentru același produse sau servicii se percep uh, prețuri diferite și taxe diferite în Uh, diverse state membre. Consumatorul trebuie să știe de ce prețurile sunt diferite de la un stat membru la altul și de ce acestea sunt legate de locul de uh, reședință. Eu am un mesaj foarte simplu pentru uh, cei care fac acest lucru. Nu poate exista o piață unică doar atunci când îți convine și o atitudine pro- Uh, protecționistă atunci când nu. În unele domenii uh, se folosesc uh, chiar metode interzise de a fragmenta piața. Deci în următoarele luni noi vom continua să identificăm și să interzicem această discriminare pe bază de reședință. Și vă spuneam în plenară luna trecută, asta va duce la o propunere legislativă cu niște orientări pentru mijlocul anului viitor pentru a clarifica articolul 20 din uh, Directiva Servicii. Acest lucru se va face în strânsă cooperare cu comisarul Oettinger și, desigur, cu uh, comisarul Ansi. Uh, consumatorii trebuie să poată cu ușurință să identifice și să raporteze acest tip de discriminare prin intermediul autorităților naționale. Ne dorim mai multe oportunități de asemenea și pentru uh, liber profesioniștii care doresc să lucreze, să furnizeze servicii în alte state membre. În acest uh, domeniu există reglementări uh, învechite și vom veni cu recomandări pentru ca statele membre să-și revizuiască um, actualele reglementări. Recomandările vor fi făcute pe baza directivei privind calificările profesionale și recunoașterea calificărilor profesionale. Exercițiul de evaluare reciprocă se va încheia undeva la începutul lui ianuarie, pentru că ne dorim ca uh, afacerile să aibă mai multe uh, șanse de a face progrese după aplicarea directivei servicii Sigur că putem face mai multe pentru a elimina uh, reglementările împovărătoare de a ușura viața companiilor. De aceea, anul viitor am să vin cu o propunere de pașaport electronic în domeniul serviciilor, în ideea că um, vom putea, adică oamenii de afaceri vor putea să furnizeze uh, informații online în legătură cu serviciile pe care le pot oferi în alte state membre. Uh, ne vom concentra și pe sectorul de vânzare uh, cu amănuntul, pe sectorul construcții și pe sectorul uh, de mediu. Distribuitorii noștri cu amănuntul încă se confruntă cu foarte multe restricții în legătură cu locațiile în, pot, în care pot să opereze și modalitatea în care pot să opereze și asta înseamnă prețuri mai mari și mai puține posibilități de a alege pentru consumatori. Așa că am selectat cele mai bune practici și monitorizăm felul în care statele membre transpun uh, recomandările noastre. Apoi, în ceea ce privește inovatorii și companiile startup, uh, lansăm un pact european pentru startup-uri uh, cu câteva cerințe pentru înființarea de astfel de afaceri. Vom venit cu o propunere legislativă în legătură cu falimentul, cu insolvența. S-a repetat foarte mult, s-a spus de multe ori în întâlnirile mele cu diverse medii de afaceri că antreprenorii trebuie să primească o a doua șansă. Iar acest lucru se va face pe baza programelor existente, mm, inclusiv finanțarea pentru IMM-uri, uh, și cu Fondul uh, de Investiții Strategice. Vom avea o agendă europeană pentru economia colaborativă. Este un subiect în creștere, un subiect care nu este uh, tratat în mod corespunzător de către statele membre și vom vedea întâi care este situația înainte de a, cere, uh, de a veni cu noi inițiative legislative. În uh, ultimele luni am explorat puțin acest uh, teritoriu și credem că este posibil să aplicăm legislația existentă la nivel european pentru economia colaborativă. Aș vrea să mai adaug ceva în legătură cu aceste capitole privind IMM-urile și startup-urile. Într-un viitor foarte apropiat uh, vom avea un pachet dedicat lor și Trebuie încă să mai căutăm idei uh, în legătură cu simplificarea legislației atât la nivel european cât și la nivelul statelor membre pentru a face viața acestora mai ușoară. În al doilea rând, modernizarea și inovarea de care vă vorbeam. Din nou, după discuții și după o analiză aprofundată a funcționării pieței unice, credem că este nevoie să avem o, un cadru modern pentru standarde în ceea ce privește uh, procedurile de achiziții publice. Avem nevoie de un sistem uh, actualizat de standarde de calitate care să ne dea uh, standarde moderne. Uh, deci uh, ne dorim o abordare comună problemei standardizării în, în comună în sensul că aceasta va fi făcută de comisie împreună cu reprezentanții ai industriei. Le, este cazul ca Europa să conducă în acest domeniu și nu să urmeze exemplul altora. Trebuie să avem uh, standardele europene ca uh, punct de referință. În acest fel îi vom ajuta și pe furnizorii noștri de servicii, iar anul viitor vom uh, avea orientări clare cu privire la prioritizarea și dezvoltarea și utilizarea standardelor pentru afaceri. În al doilea rând, uh, Trebuie să ne asigurăm că dispozițiile noi directive privind achizițiile publice sunt uh, aplicabile, sunt uh, operabile în practică. Avem nevoie de proceduri mai rapide și mai eficiente și mai transparente de achiziții publice. Și acest lucru se va întâmpla până în 2018. În ceea ce privește cadrul privind uh, proprietatea intelectuală, avem nevoie de un sistem uh, în care IMM-urilor le este mai ușor să-și protejeze inovațiile. Și aici uh, avem legături strânse cu documentul privind uh, piața unică internă. Uh, este însă nevoie și de consolidarea aplicării regulilor existente. Și, după părerea mea, cel mai important aspect se referă la uh, obținerea de rezultate. Pentru că nu este suficient să vii cu noi inițiative, trebuie să te asiguri mereu că rezultatele sunt vizibile, că ele se simt și fac o diferență în viața companiilor și consumatorilor noștri. Acesta va fi punctul meu de uh, acțiune. Trebuie să Um, lucrăm în strânsă cooperare și salut uh, exercițiul de examinare la care comisia noastră ne supune frecvent, uh, care permite un dialog uh, pe, foarte sincer și, și eficient, dar cred că trebuie de asemenea să creăm o cultură a conformității în statele membre. Face parte și din strategia această idee eu cred cu tărie în ea. Știm cu toții care sunt uh, provocările tehnice și politice care stau în calea aplicării tuturor dispozițiilor în statele membre, de aceea e nevoie să cooperăm foarte strâns de la început până la sfârșit cu acestea. Am spus deja de câteva ori, dacă îl mă înșel, că e nevoie de ceea ce eu numesc o punere în aplicare inteligentă. Trebuie să avem o abordare inteligentă și țintită a punerii în aplicare. Trebuie ca punerea în aplicare să rămână sus pe agenda statelor membre și trebuie ca acestea să înțeleagă că, iarăși am mai spus asta, avem o piață de 500 de milioane de consumatori și avem nevoie de un teren uh, de condiții egale pentru toată lumea. Trebuie să le arătăm că pentru noi e foarte important uh, punerea în aplicare și trebuie de asemenea să fim uh, capabili să accesăm informații foarte specifice din partea, forma, din partea companiilor care să ne ajute să găsim punctele slabe în punerea în aplicare. Aici am putea avea un instrument asemănător cu cele existente deja în politica privind competitivitatea, pentru că adesea vedem că regulile uh, de piață sunt subminate uneori nu doar de autorități, ci și de companii. Avem nevoie de informații directe și foarte transparente din partea companiilor. Deci. De asemenea, avem nevoie ca directivele privind serviciile și bunurile livrate să fie bine puse în aplicare. Asta înseamnă îmbunătățirea procedurii de notificare, recunoașterea reciproc uh, trebuie să funcționeze, să ne asigurăm că firmele își cunosc uh, drepturile și știu ce îi paște dacă pun pe piață un produs neconform. Și avem nevoie de asemenea să utilizăm în continuare exercițiul semestrului european. Noi ne vom uh, implica și mai mult cu uh, uh, acest exercițiu al semestrului european pe domeniul nostru de interes, desigur. Și ca să închei, trăim vremuri destul de dificile, foarte multă lume pune la îndoială proiectul european, inclusiv oameni din cadrul acestei adunări și care încearcă să se îndepărteze de principiul pieței unice. Mai sunt cei care pun la îndoială uh, chiar uh, rațiunea de a fi a pieței interne. Unii dintre noastre au experiență mai multă decât mine. Eu sunt aici doar de un an uh, la comisie, dar nu sunt de acord cu astfel de poziții pentru că am devenit foarte uh, pasionată de piața internă și cred cu tărie că este una dintre, dacă nu cea mai uh, mare realizare a Uniunii Europene și cred că Adică după ce am auzit din partea atâtor uh, asociații de consumatori, de producători și de uh, cetățeni, câte beneficii se pot obține dacă se elimină anumite restricții și bariere și măsuri uh, protecționiste, am devenit și mai convinsă. Piața unică aduce beneficii pentru toată lumea și cu strategia pe care v-am uh, Uh, tocmai v-am prezentat-o, sperăm că vom ajunge să vedem aceste beneficii. Dar pentru asta este nevoie de sprijinul dumneavoastră, al statelor membre și al altor uh, părți implicate și de aceea, pe lângă această strategie pentru piața unică, vreau să continui dialogul cu toate părțile interesate de a avea o piață internă eficientă. Vrem să alegem cele mai bune idei, pentru că din uh, discuțiile cu oamenii răies astfel de idei. Și din aceste discuții putem să vedem dacă mm, să folosim sau nu anumite instrumente care ar putea să fie, din punctul nostru de vedere, idei bune, dar din punctul de vedere al practicienilor mai puțin bune. Vom organiza un uh, forum al pieței unice până în iunie anul viitor. Conferința de închidere e programată pe 13 iunie în uh, Olanda, sub președinție olandeză. Poate o să ne mai întâlnim până atunci, însă va fi o conferință foarte importantă, o întâlnire foarte importantă pentru schimbul de uh, opinii dintre uh, noi, oameni și companii. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, e foarte util să vedem uh, aceste lucruri articulându-se. Să ne spuneți însă care vor fi datele în care vor avea loc astfel de forumuri în fiecare dintre statele membre, ar fi pentru noi foarte util. Și uh, sigur că vom dori să avem și uh, declarația noastră de astăzi în uh, formă tipărită. Am să dau cuvântul acum membrilor, însă am să folosesc și cronometrul pentru a mă asigura că respectați, măcar în prima rundă, uh, timpul de două minute și jumătate pentru raportorii din umbră. Și apoi o să încercăm să implicăm cât mai mulți oameni și reprezentanții comisiei de asemenea. Va fi foarte greu, știu. Acum, Laura. Ok, președinte, ci proviamo. E... Eh, Mulțumesc, să încercăm. primiți un minut în plus pentru că sunteți raportoarea. Bine, voi încerca. Creativitatea italienescă. Doamna comisar, mulțumesc. Suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru ca acest sistem să fie eficient, să fie util pentru cetățeni. Până la urmă, asta contează. Să nu mai pierdem însă timpul. În primul rând, salut planul de acțiune pentru TVA. Există o propunere legislativă și pentru companiile insolvente. Aceste măsuri concrete vor avea efecte clare asupra pieței. Un alt punct pe care îl considerăm important întărirea competitivității companiilor și ocuparea forței de muncă. Ați menționat-o și dumneavoastră și și din această cauză ne vom concentra și asupra viitoarei inițiative și apoi un alt element important trebuie să ne asigurăm că companiile existente vor fi mai competitive de asemenea, trebuie să le permitem accesul la alte piețe. Mai sunt însă și alții care doresc să se alăture pieței muncii. Deci trebuie să fim mai buni, mai agili în ceea ce privește acest sistem. Uh, sunt pentru inițiative de acest tip startup. Cât privește aspectele directivei servicii, sunt, știu că sunt probleme, nu prea au fost transpuse și acolo unde au fost transpuse au creat multe probleme. Pașaportul e excelent, așa cum ați spus. El ar trebui să faciliteze acest acces și să ușureze situația, păstrând totuși diferențe între statele membre. Apoi, mai bună reglementare, un alt aspect cu care suntem de acord, trebuie să limităm marjele pe care le au aceste directive în statele membre ca să nu le transformăm în regulament, deși asta ar putea fi mai bine pentru toată lumea. 10 minute pentru încheiere, supravegherea pieței, un aspect fundamental, în special în cazul Volkswagen. Subiectul e blocat în Consiliu și trebuie să progresăm. Știu că Comisia nu a decis încă ce va face, ne puteți răspunde într-un timp cât mai scurt. Cred că am respectat timpul alocat, da? Vom da cuvântul vorbitorii, tuturor vorbitorilor dintr-un grup, după care doamna comisar va răspunde. Știu că lipsește raportul din umbră din partea socialiștilor și democraților. E cineva care vorbește numele ei? Nu? Costaș. Mulțumesc, nu vorbesc în numele lui Marlin, dar mă bucur să pot lua prima cuvântul pentru că trebuie să plec. Vă spun foarte clar, acum că am citit strategia și ce am ascultat astăzi aici, înțeleg Comisia a renunțat la pachetul cu privire la securitatea produselor. Aici văd că aveți o serie de inițiative în domeniul supravegherii pieței. Vorbiți de o problemă clară, reală, dar n-ar fi cel mai bine să se găsească o soluție în loc să se facă acest lucru, pentru că dacă facem așa cum spuneți aici, statele membre vor renunța, vor spune că atunci nu avem nevoie de pachet și ar fi problematic, nu ar fi cea mai bună soluție. Ne puteți spune ceva în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! Download. Mulțumesc! Noi la ECR suntem pentru această strategie a pieței unice. Este, iată, mai mult una din inițiativele Comisiei în acest domeniu. Am avut uh, și în, și în uh, comisia anterioară o propunere în acest sens. Acum avem vreo 5 sub comisia domnului Juncker. Suntem încurajați, dar obstacolele sunt pe termen lung și soluțiile trebuiau să apară de mult. Ambițiile sunt una și vă aplaud pentru această ambiție, dar realizarea e altceva. Și atunci vă întreb simplu, cum veți uh, depăși opoziția din statelor membre, a lobby-ului, companiilor din statele membre de a introduce acel pașaport sau ce puteți face în termeni concreți cu, pentru creștere. Noi la ECR susținem aceste cerințe și vom încerca să vă ajutăm pe cât putem. Strategia se concentrează pe startup-uri, ceea ce e foarte bine. Dacă e să creăm un mediu pentru a susține aceste acțiuni, nu putem uh, înregistra un eșec. Am fost și eu raportor din umbră, dar e clar că nu toată lumea poate accepta ideea că anumite companii vor dispărea, dar ideea e că 90% din ele eșuează în prima fază, dar revin și sunt mai puternice. Fără măsuri concrete nu vom reuși să fim competitivi, deci eh, salut poziția dumneavoastră, dar mai am o idee. Nu toate companiile sunt digitale, nu toate sunt startup-uri și nu toate lucrează la nivel global, deci regulile trebuie să se aplice și industriei obișnuite și sectorul existent. Deci, întrebarea este ce credeți că ar fi cel mai util în această strategie. Sunt raportor pe un raport uh, nou pe obstacole non-tarifare, necesitatea de a îmbunătăți aspecte de acest tip sunteți de acord cu mine că n-ar trebui să tratăm de fapt mai degrabă problemele care stau la baza acestor aspecte? Doamna președinte întrerupe, vorbitorul a vorbit prea repede, următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare. Suntem de acord că piața unică e una dintre cele mai mari realizări ale UE. Câteodată uităm acest lucru, iar potențialul e și mai mare, de fapt. Grupul ALDE salută în linii mari strategia și eforturile Comisiei. Noi susținem intenția de a îmbunătăți oportunitățile transfrontaliere, în special dorința de a înlătura sarcini uh, administrative Știm că Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe atitudinea față de companiile care eșuează. În Statele Unite acest lucru e considerat normal, pe când în uh, Europa tratăm cu prea multă gravitate acest lucru și e important să faceți eforturi să le spuneți oamenilor că e bine, e normal să greșim, să învățăm din greșeli și așa mai departe. Mai cred că Comisia ar putea da dovadă de ambiții mai mari ca să evităm stagnarea. E timpul ca această piață unică să fie upgradată în, și în practică, nu doar pe hârtie. Nu văd această ambiție în strategie, dar recunosc că efortul de a face legătura cu strategia. Europa trebuie să gândească într-un mod nou și ar trebui și putem face mult mai mult pentru a deschide piața cât pentru servicii și a îmbunătăți oportunități transfrontaliere. Sper ca un pașaport de servicii nu va aduce doar birocrație suplimentară, ceea ce va face oricum, dar că va reduce obstacolele pentru furnizorii de servicii în realitate, trecând peste frontiere. Eu cred că Comisia ar trebui să găsească o cale pentru a aplica principiul recunoașterii reciproce pentru servicii și să găsească moduri pentru a aplica asta pentru servicii cât și pentru sectoare. obstacolul de intrare cu acele um, taxe de livrare care sunt foarte mari și care împiedică creșterea și competitivitatea. Mulțumesc Comisiei. Din partea GUE se spune aici că e Ina Suva, dar cred că e vorba de Denis. Ines nu e aici, dar voi spune același lucru. foarte pe scurt, doamnă comisar, salutăm prezentarea dumneavoastră, salutăm cele spuse despre segmentarea pieței, aștept cu interes propunerile dumneavoastră, salutăm sublinierea sectorului achiziții și atrag atenția asupra aspectelor culturale ale acestui sector și s-ar putea să existe o tensiune aici între dreptul de a înființa o companie oriunde, în afara centrelor orașelor, de exemplu. Aș dori să știu ce părere are despre acest lucru. Apoi standarde și aplicarea standardelor, foarte important. Mi se spune din partea companiilor mai mici că standarde voluntare se aplică într-o măsură criminală, aș spune, poți merge și îți poți testa standardele unde se lucrează pe șantioane mici, pe când în alte, lo- alte locuri merg companii reale pentru verificare reală și asta afectează și consumatorul. Există o etichetă, dar nu e întotdeauna cea mai clară și consumatorul nu știe dacă a fost făcut un test sau nu și dacă testul a fost real. Din perspectiva siguranței, produselor e de asemenea un punct important. Startup-urile, foarte importante, dar și legislația în domeniul competitivității, de multe ori văd că astfel de startup-uri, odată ce au succes, sunt cumpărate de companii mai mari și aș dori să văd uh, mai multe companii de succes și nu doar startup-uri care imediat ce au succes sunt cumpărate. Ați dat un interviu în uh, mass media din țările de jos spunând că câteodată e dificil când există alegeri naționale atunci e greu să existe continuitate pe piața unică. În țara mea, în de jos, acest răspuns a fost considerat foarte greșit. Ne puteți spune care e poziția noastră? Sigur că susțineți democrația și uh, sunteți entuziasmate de piața unică, dar trebuie spus ceva și despre drepturi sociale și despre piața unică care nu afectează numai în mod negativ acele drepturi. Mulțumesc. Din partea verzilor? Nimeni? din partea FDD, nu, din partea ENF, nu. Foarte bine. Adică nu, nu foarte bine, nu luați în mod negativ, nu e democratic, dar e bine că putem da cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. Nu, nu, respectăm democrația aici, să nu se înțeleagă greșit. Dar oamenii trebuie să fie prezenți. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru cuvintele de susținere. Știu că mai sunt multe semne de întrebare. Știu că multe lucruri mai trebuie explicate, în special când vine vorba de această dorință mea de a-și aduce rezultate. Această strategie va fi însoțită ca și celelalte de un calendar foarte detaliat care va arăta clar când, ce trebuie să se întâmple, ce rezultat dorim să obținem și așa mai departe. Voi răspunde pe părți. Poate nu trebuie să-i spunem strategie, poate vreți să-i spunem plan, dar e nevoie de planuri, mai ales dacă planurile se află într-o strânsă legătură. E o activitate de colaborare, de aceea vorbeam de colegii mei și de celelalte, celelalte documente. Cum spunem și despre aspectele sociale în piața unică, ele nu pot fi privite separat de pachetul de mobilitate forței de muncă, care va fi încheiat în scurt timp. Nu pot fi privite separat nici de responsabilitatea socială a companiilor. Mă concentrez și pe aceasta. Știu că va fi unul din subiectele principale viitorilor uh, președinții, președinția țărilor de jos. Va fi un subiect important și în strânsă legătura cu supravegherea pieței și siguranța produselor. Vă asigur că am făcut tot ce am putut pentru a avea acest pachet al supravegherii pieței gata la timp. Nu a fost posibil. Eu cred că e necesar, nu putem să înlocuim acest regulament cu ceea ce avem aici. Trebuie să facem mai ales după cazurile recente din industria auto. Avem nevoie de un pachet ambițios de supraveghere a pieței, dar nu a fost posibil să încheiem lucrările până acum. Da, în Consiliu există păreri diferite, nu există o majoritate și am avut o poziție foarte clară la Consiliul de Competitivitate, dar nu am putut ajunge la nicio concluzie. În momentul de față discutăm ar fi foarte mai ușor să complementăm propunerile existente și fiecare ministru să spună că e important, că trebuie să-și adauge punctul de vedere, dar când se ajunge la punctul 7 se răzgândeau. Poate că putem găsi o altă soluție. Propunerea există. Poate am putea adăuga ceva legat de aceste ultime informații în industria auto. Propunerea e bună. Vom lucra împreună cu Consiliul pe acest pachet ca să-l vedem în realitate în cel mai scurt timp. Am mai spus-o, a fost o experiență dezamăgitoare pentru mine. O propunere bună, ambițioasă, și ucisă de un articol care nu era atât de important. Nu exista proporționalitate, era, întregul pachet s-a împiedicat de un singur articol. Reguli cu privire la insolvență și închiderea companiilor E un aspect important al strategiei, lucrăm pe aceasta împreună cu alți comisari vom veni cu propuneri detaliate. E evident, nu trebuie să spun că orice eșec dă companiei oarecare experiență, ceva uh, valoros, dacă acea companie dorește să continue într-un fel sau altul, Însă în Europa, în momentul de față, un astfel de faliment înseamnă încheierea tuturor activităților companiei și nu așa trebuie să stea lucrurile. Știm că în alte domenii, în alte țări, e doar o etapă în dezvoltare acest uh, eșec. De aceea mai trebuie să lucrăm pe aceste situații. Cât privește profesiile reglementate, piețele deschise și oferirea de servicii în străinătate. Asta va fi una din cele mai dificultăți dificulte, eh, scuze, din cele mai dificile părți. Avem 5.000 de profesii reglementate în Europa. Nu putem diminua această listă, nici nu putem limita. Asta trebuie făcut într-o foarte strânsă cooperare cu statele membre. Am mai tot spus povestea aceasta în repetate rânduri. E un aspect foarte vizibil când companii dintr-un stat membru se gândesc la proprii angajați, proprii profesioniști, ei cred că piața trebuie să fie deschisă. Dar dacă se gândesc la propria piață și deschizând această piață, nu, nu vor să o deschidă pentru profesioniști din alte părți. E dificil, da vorbeam și cu Camera de Comerț dintr-un stat membru și mă convingeau că trebuie să au, iată, uite, atât de multe profesii reglementate pentru că sunt necesare, pentru că e vorba de sănătate, aspecte sanitare și așa mai departe. Și la apoi am întrebat ce facem cu această profesie reglementată pe care o interziceți în, asta în țara vecină, s-a spus că e cu totul altceva. Și asta trebuie discutat la nivel de state membre. Nu vreau să avem 5-600 de profesii reglementate într-un stat membru. Nu putem accepta așa ceva. Știu că unele profesii sunt sensibile într-un stat membru sau altul, dar nu putem avea mii de uh, profesii de acest gen într-o zonă economică. Uh, Știți că acestea sunt legate de piața digitală unică. Este un pachet și ne nu vrem reglementări privind prețurile, ci ne vom axa pe transparența prețurilor. Cu toată lumea trebuie să cunoască situația și anume de ce prețul din țara mea e de șase sau de șapte ori mai mare decât într-o altă țară sau invers, ne vom axa pe uh, controlul de reglementare vom acorda o sarcină specială statelor membre și oficiilor de reglementare din statele membre. Deci, cred că astfel de transparență și control în ceea ce privește uh, respectarea regulilor, sperem, sper să ducă la o descreștere a prețurilor atunci când vorbim de aceeași distanță. Mulțumesc. So on my list I have... Pe lista mea, Andrei Schwab. Aceasta e lista intervenienților. Mai dorește cineva să intervină? Nu pot să mă împac cu faptul că colega nu a participat la această reuniune atât de importantă. Foarte multe inițiative legislative vor ieși din această lege și Andreș are cuvânt. Doamnă președinte. Mulțumesc. Trei aspecte. În primul rând, felicit pentru punerea în centru acestor condiții legate de piața unică. Noi întotdeauna am luptat pentru aceasta și, într-adevăr, multe subiecte discutate acum avem probleme cu transpunerea care se rămâne agățată la nivelul statelor membre. De aceea vă rog să luptați cu acest obiectiv al transpunerii. Un al doilea punct la care v-ați referit, punerea în aplicare, delivery, ați spus dumneavoastră, sigur că e important să ne asigurăm că până la urmă că legislația este transpusă. Ați vorbit de discriminare, articolul 20, articolul din directiva cu privire la servicii și articolul 8 din directiva cu privire la consumatori. Noi, Comisia noastră, întotdeauna am cerut acest lucru și de aceea vă susținem. Am cerut să ne asigurăm că discriminarea e permisă doar atunci când există când se face pe baza legislațiilor diferite și că nu se poate aplica în toate domeniile unde există discriminare. Și un al treilea, un ultim punct, Europa și piața unică se află la o răscruce și dacă nu reușim, atunci ceea ce ne trebuie pentru piața unică digitală, dacă nu reușim și pe piața unică clasică, va fi foarte dificil să ne bucurăm de acest efect care promovează bunăstarea, efect al pieței unice și Direcția Generală Pieței Interne ar trebui să analizeze aceste servicii și întrebarea pe care o am concret, care e cooperarea cu pregătirea pentru Digital Single Market? Sunteți incluși în acele discuții o, uh, un element care ține și de direcția dumneavoastră? Uh, Evelyn Gephardt. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru explicații, doamne comisar. Vă dau dreptate. Inovație, creativitate, susținerea startup-urilor sunt lucruri importante pentru ca creșterea să reapară în Europa și pentru a avea o poziție bună în lume. Și aici dau dreptate lui Andrei Young. Asta nu se poate face doar pe baza politicii economice, ci de o combinație cu politica socială ca să avem avantaje pentru toți și aici mi-au lipsit un pic aceste aspecte în cele spuse de dumneavoastră și nici în documentul pe care le ați trimis nu le-am văzut. Aici mai e de lucru. Asta e important și la ceea ce numiți collaborative economy, economie colaborativă, până acum îi spunea sharing, eu aș Înțeleg că se introduc termeni noi care sună mai bine, dar n-ar trebui să se ascundă astfel că aici apar și probleme. Și acest statut al independentului care e doar uh, aparent nu, nu, nu arată prea bine. Situația s-a schimbat între timp și trebuie să facem mai mult decât spune documentul dumneavoastră. Iar în al doilea rând, directiva servicii, ideea pașaportului de servicii, o idee foarte interesantă, însă ce facem cu punctul unic de contact pe care l-am înființat? Există vreo concurență? Ce înseamnă asta în uh, colaborare? Și cum să funcționeze acesta ca să nu avem mai multă birocrație când de fapt spunem că dorim mai puțină birocrație. Și de aici, iată, mai multe semne de întrebare. Ați mai spus în articolul 20 că doriți să creați niște linii orientative și trebuie să vă spun sincer că mi se scoală părul în cap. Când am uh, făcut directiva servicii, am cerut comisiei, am interzis comisiei ca în cadrul directivei servicii să mai elaboreze linii orientative, pentru că nu dorim o interpretare dintr-o singură perspectivă a dreptului și doresc să vă amintesc acest lucru și să-l respectați. Și un ultim punct, meseriile reglementate, e un subiect care trebuie discutat, da, dar să nu se uite că multe reguli sunt uh, necesare pentru a păstra și a garanta calitatea serviciilor și accesul cetățenilor, a tuturor cetățenilor la aceste servicii. Avem nevoie și de siguranță pentru cetățeni și vom mai avea multe de discutat în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și doamne comisar. Documentul prezentat ne pune foarte multe probleme în legătură cu piața unică la pagina 2 din document. E vorba de schimbul de produse și de servicii și de regulile de existente, de achiziții publice transfrontaliere. Toate acestea oferă posibilitatea de a avea noi locuri de muncă și Trebuie să ne reamintim care sunt provocările în legătură cu beneficiile, cu standardizarea și cu probleme care țin de interoperabilitate. Am vorbit despre achiziții publice, des, despre uh, miliardele pentru achiziții publice, despre prioritatea intelectuală și faptul că 9% din IMM-uri au și 32% au mai multe venituri per angajat. Trebuie să ne reamintim toate aceste lucruri. Cred că semestrul european la care v-ați referit și responsabilitatea noastră pentru următorul semestru de raportare. Cum vedeți piața unică mai aproape de acest semestru european? Eh, propunerile de reformare a semestrului. Piața unică este un pilon pe care am dorit să-l regăsim. Și în final, în ceea ce privește eh, conformitatea și am mai văzut în acest raport faptul că eh, există procedura de încălcare care durează uneori 13 luni pentru a aduce o soluție. Am văzut cu ce probleme se confruntă statele membre. Care vor fi cele două lucruri pe care le sugerați uh, cu experiența dumneavoastră? Cum putem să satisfacem aceste cerințe și vrem ca piața unică să funcționeze? Uh, vrem să vedem că și piața unică progresează și vrem ca toate acestea să se reflecteze în document pentru a putea părăsi acest mandat cu convingerea că am făcut ceva și pentru piața unii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, mulțumesc și domnule comisar pentru acest raport, pentru disponibilitatea sa și pentru cuvintele prezentarea pe care ne-a făcut-o această după amiază. Piața unică este, bineînțeles, un element fundamental pentru această, acest comitet și de aceea salutăm această prezentare. Pentru că numai prin uh, uh, progrese ale pieței unice vom putea să depășim dificultățile cu care ne confruntăm și să uh, dăm un impuls creșterii economice care a început în Europa. Aș dori să vă transmit trei mesaje. Uh, unul are ieșit din uh, documentul prezentat, se referă la IMM-uri, la inovație, la companiile care își încep activitatea toate acestea sunt elemente foarte importante pe care trebuie să le avem în vedere și cred că reprezintă elemente pozitive. Există un mesaj pe care aș dori să vi-l transmit. În ceea ce privește economia partajată, nu sunt convins de asta deloc. Este un lucru pozitiv. În acest document, unul dintre punctele esențiale este acesta al sharing economy, dar economia, dacă nu este bine reglementată, ar putea să deschidă o ușă spre o distorsionare a pieței și poate că nu dezvoltăm în întregime acest uh, domeniu. Va trebui să-l analizăm cu multă atenție. Este bine că există acest uh, document, dar să vedem care ne sunt obiectivele pe care dorim să ni le propunem. pentru a ajunge la o economie care să progreseze. Ați spus că 39% din uh, PIB-ul european se bazează pe activitatea internă și 37% din munca noastră depinde pe know-how. Aceste elemente nu sunt suficient de bine studiate în raport. Aceasta indică faptul că în Europa putem să uh, Uh, există o serie întreagă de produse contrafăcute care sunt uh, promovate. Există multe produse falsificate și nu suntem capabili să reacționăm așa cum se cuvine. Ați vorbit despre indicațiile geografice. Am fost foarte timizi aici. Parlamentul European uh, s-a exprimat foarte clar în acest domeniu și uh, Trebuie să ținem seama și de protecția produsă. Trebuie să indicăm ceea ce se întâmplă, dar suntem destul de timizi atunci când e vorba de a avea o reacție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu am două întrebări foarte pe scurt. Una se... Vreau să întâi să mulțumesc doamnei comisar pentru că a menționat formul pentru piața unică. Sunt sigur că sub conducerea noastră acesta va deveni un eveniment bun, bine organizat de către Parlament și de către Comisie împreună. Acesta a fost un eveniment pe care l-am avut, care funcționează deja de mai mulți ani și este un forum de ne concentrăm pe felul în care funcționează piața unică. Sunt foarte mulțumită de faptul că ați menționat serviciile, și, dar nu sunt foarte satisfăcută de ceea ce se regăsește în text, pentru că dacă știu de ce este atât de uh, scump să primesc un pachet transfrontalier, dar prin transparență lucrurile pot deveni mai bine reglementate, mai uh, ieftine. Trebuie să dezvolt, să cooperăm aici. Astăzi când vorbim despre IMM-uri, știți mai bine decât mine că este una dintre problemele unde comercianții și consumatorii au cele mai multe plângeri și în același timp și TVA-ul, ați menționat TVA-ul și ați vorbit despre măsurile de simplificare. Vreau să vă întreb, mergem în direcția armonizării ratelor de TVA? Avem atât de multe excepții, acele rate reduse și am avut atât de multe plângeri și asta închide piața și pentru că există rate și proceduri diferite în ceea ce privește TVA-ul. Deci armonizarea este o întrebare și apoi când vorbim despre mm uri și uh, cele care încep activitatea, capitalul de risc. De câți bani dispuneți vă gândiți la a investi în proiecte cu un risc mai înalt? Cine va răspunde aici? Am găsit puține elemente în text și acesta este o chestiune extrem de interesantă. Și uh, multe uh, întreprinderi inovatoare au pus această uh, problemă. Vă mulțumesc foarte mult să răspundeți la această serie de întrebări și apoi vom lua ultimele cinci. Vă mulțumesc foarte mult în ceea ce economia colaborativă și abordarea noastră aici. În primul rând, uh, uh, cooperăm îndeaproape cu în domeniul pieței digitale unice cu comisarul Oettinger, după cum v-am mai spus, și de asemenea credem că există posibilitatea uh, și anume nu să propunem o legislație nouă. Știu că am întârziat puțin în acest context pentru că economia partajată, poate că numele nu uh, uh, ne spune exact care este noul model de business. Dar se dezvoltă în Europa. Nu putem să pretindem și să acționăm ca și cum aceasta nu ar exista în Europa. Dorim o singură abordare în Uniunea Europeană în ceea ce privește economia colaborativă. Este o una dintre modalitățile noi de a face afaceri. Și există două posibilități. Ori o dorim, ori nu o dorim. Avem o serie întreagă de legislații europene care nu sunt implementate. Nu vreau să mai gândesc la legislație nouă, pentru că aceasta va presupune uh, o, un timp îndelungat până cu toții vom conveni asupra acestea. Este important să, abord, să aplicăm legislația deja existentă în aceste domenii și acest lucru este posibil pentru că am discutat și cu Comisarul Europa și E vorba de directiva privind serviciile. Toată legislația existentă în domeniul protecției consumatorilor se poate aplica acestui nou model de business. S-au mai pus întrebări legate de liniile de orientare. Dacă nu ne gândim la a propune legislație nouă și insist asupra acestui fapt, nu ne gândim, la, nu ne gândim să propunem o legislație nouă, atunci Trebuie să realizăm un echilibru bun între punerea în aplicare pe de o parte și linie de orientare de cealaltă parte. Nu este vorba despre o legislație nouă. E vorba de a arăta practicile bune, arăta felul în care se pot utiliza acestea și cred că toate acestea vor funcționa dacă vom fi suficienți de strict în ceea ce privește punerea în aplicare, indiferent de statul membru despre care este vorba, indiferent de uh, Va trebui să fim puternici și inteligenți atunci când avem în vedere punerea în aplicare a legislației. Și să nu uh, ne facem că nu observăm atunci când apar anumite elemente într-un anumit stat membru. Dacă lucrăm în paralel pe aplicare și pe linie de orientare, cred că vom putea să ajungem la aceleași rezultate ca și cum am promova o nouă legislație, care, pentru, care nu este o soluție bună pentru moment. Oamenii nu vor înțelege de ce propunem o legislație nouă. În ceea ce privește punctele de contact, nu cred că va fi o birocrație suplimentară. E vorba doar de uh, o portal de informare unic care să informeze pe consumator, pe companii legătură cu drepturile lor și posibilitățile pe care le au și pe care probabil că nu le uh, utilizează în ceea ce privește piața unică. Suntem foarte conectați de, deci, cu celelalte strategii. Această strategie se referă la piața unică, la chestiunea economică, dar există o serie întreagă de legături cu pachetul privind mobilitatea forței de muncă, accesul la finanțe. Există o serie întreagă de legături cu piața digitală unică. Nu ne axăm, deci, pe uh, problemele sociale, pentru că nu a fost obiectivul principal al strategiei. Însă există o serie întreagă de legături cu celelalte strategii și în special cu strategia privind piața muncii, pachetul de mobilitate a forței de muncă care a fost va fi adoptat în curând. Ceea ce este semestrul european este doar începutul acti- am, da, am, am început activitatea legată de acesta, dar uh, acesta va fi inclus în acest exercițiu. Este extrem de important să ne axăm nu numai pe chestiunile fiscale și finanțe, dar și pe chestiunile macroeconomice. Probabil știți că deja de câteva luni avem o nouă structură a Direcției Generale Avem postul de economist șef și ne pregătim și pentru Consiliul de Competitivitate. Următorul Consiliu va propune din nou statelor membre un alt subiect de discuție. Pentru discuții foarte intense propunem anumite date chiar arătând cu degetul anumite state membre în ceea ce privește performanța acestora, dar sunt uh, discuții mult mai uh, constructive și mult mai bine axate pe obiective. În ceea ce privește TVA-ul, nu e vorba despre armonizarea uh, TVA-ului și a impozitelor, ne îndreptăm spre o înțelegere comună în ceea ce privește o bază de impozitare consolidată, dar nu și rate. Va fi o poziție comună, o înțelegere comună a bazei de impozitare și nu a ratelor. În ceea ce privește IMM-urile și uh, companiile care își încep activitatea, Este important și aceste lucruri au reieșit din reuniune, din discuții, care sunt aspectele importante pentru companiile noastre. Va trebui să existe o abordare cel puțin similară la nivelul statelor mele. Asta înseamnă că dacă o companie mică nu neapărat una care de-abia și începe activitatea, dar dacă o întreprindere mică sau dorește să ofere servicii în Europa, dorește să meargă într-un alt stat membru, trebuie să lupte cu un set de reglementări total diferit, de timp ce baza este reprezentată de legislația europeană. Se vorbește mult despre aceste chestiuni legate de siguranță, chestiuni sanitare. Baza pentru toate acestea este aceeași legislație europeană. Ne aflăm în același domeniu european comun. Sunt standardele diferite în acest sens în stat, diferitele state membre? Nu putem să avem o sută de legislații naționale diferite. Acest lucru uh, omoară posibilitatea ca aceste companii să promoveze. Apoi, în legătură cu supravegherea pieței, s-au făcut câteva observații. Pot să spun același lucru. Știu că din poziția mea, eu am considerat că acest articol nu a fost atât de extrem de dăunător pentru piața unică, astfel încât să ucidă întreg pachetul. Am susținut acele state membre care au fost favorabile, pentru că au făcut o serie întreagă de concesii. Și nu înțeles de ce celelalte știu care sunt motivul, dar motivul principal, ideea principală a fost aceea de a avea un pachet de siguranță pentru supravegherea pieței și prin această luptă n-am obținut nimic. Am încercat să soluționăm această problemă din nou pe baza ceea ce avem, pentru că toate acestea s-au discutat și cu dumneavoastră, cu de dumneavoastră este vorba de un material bun. Și a fost o luptă prea puternică și prea intensă pe, doar pentru un singur articol. N-a meritat. Vă mulțumesc. Mai avem șase vorbitori. În primul rând Dita și apoi Regina. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezentare și pentru explicații. Salut uh, strategia dumneavoastră și concentrarea pe reducerea barierelor în fața IMM-urilor. Și salut încercarea de a găsi un sistem inteligent care să înlocuiască suprareglementarea cu mai bună reglementare. Am să mă concentrez asupra două probleme. Economia colaborativă, cum îi spuneți dumneavoastră, ați explicat cum vreți să o abordați, dar totuși acesta este viitorul pieței interne. Putem să-i spunem piață internă sau piața unică sau cum vrem. Dar problema este că Trebuie să ținem pasul cu un mediu care se mișcă foarte rapid și asta este provocarea reală, atât pentru noastră cât și pentru noi. Ați spus că vreți să creați uh, o piață, o abordare unică și unificată, dar întrebarea este cum, pentru că ceea ce vedem acum este că avem diverse state membre care au diverse inițiative, care adoptă diverse legi. Noi vrem să nu vrem să avem până la urmă 28 uh, de orientări în Europa, ci o singură orientare respectată de toate statele membre. De aceea vă întreb cum vreți să abordați problema, cum vreți să comunicați cu statele membre, fiindcă acum e momentul. Altfel pierdem impulsul și nu vom putea crea acea, acel mediu uh, corect pentru toată lumea. Apoi, în ceea ce privește principiul recunoașterii reciproce, se subliniază în strategie acest lucru, este fundamental pentru Uniune, desigur, și pentru piața internă în general. Întrebarea mea este cum vă veți asigura că toate acțiunile comisiile, toate acțiunile comisiei nu vor slăbi uh, acest uh, mediu. Trebuie să ne concentrăm pe clădirea încrederii între statele membre și să nu ne gândim la protecționism și măsuri pe termen scurt. Mulțumim. Virginia. Mulțumesc, doamna președinte, pentru această expunere. <coughs> Înțeleg că vreți să îmbunătățiți situația consumatorilor și a IMM-urilor. E o veste bună și cred că aveți deja mijloace de a aduce elemente suplimentare pentru a realiza acest uh, lucru, mai ales pentru întreprinderile foarte mici, întreprinderi artizanale, care deja se bucură de o anumită reputație. Parlamentul a votat deja un raport, am lucrat la el uh, în legătură cu uh, extinderea indicației geografice și la produsele neagricole, ceea ce ar permite întreprinderilor foarte mici să-și valorifice producția Vă amintesc că nu e vorba în niciun caz de a crea o barieră, încă o barieră, așa cum s-a spus deja în mod necinstit, incorrect. Din potrivă, credem că uh, credem că ar trebui ca um, produsele să poarte um, indicația geografică pe care au câștigat-o cu mândrie, de exemplu, sticla de Murano, să spunem. Avem, uh, deci, uh, în statele membre diverse mecanisme de protecție, dar în caz de contencios, o întreprindere mică trebuie să se lanseze în acțiuni foarte costisitoare și de lungă durată pe care nu și le permite. Deci, mi uh, s-a spus că, până la urmă, astfel de acțiuni ar putea să îi coste până la 50% din cifra de afaceri o întreprindere foarte mică, deci care își vede reputația furată, nu are nicio modalitate de a se apăra și din acest punct de vedere cred că Comisia ar trebui să facă o propunere. Uh, ne spuneți că vor exista urmări, desigur, totul s-a făcut însă în această materie, mai puțin o uh, evaluare din partea Comisiei în 2013 s-a uh, tras concluzia că ar trebui să existe o uh, evaluare a situației și ar trebui să existe o inițiativă legislativă. Acum o lună noi ne-am întâlnit cu uh, profesioniștii vizați de, acest, uh, de această legislație și cred că ne-am pus de acord. Acum așteptăm un calendar al activității concrete. Lizzie, I'm sorry. Lizzie. Euroopan, Eurooppa-projektin perimästä. În ceea ce privește proiectul nostru european, avem aici cele mai importante întrebări. Piața unică e un element central, dar nu există deschideri noi și de aceea devine interesantă această întrebarea, poziția Comisiei, care este cu privire la shared economy? Da, e cel mai bun termen în momentul de față. interesantă poziția pozitivă a Comisiei, însă eu nu mă aștept să veniți cu propuneri legislative, dar ar fi important ca măcar acum să fi avut studii importante despre acest shared economy, ce efecte are acest tip de economie asupra vieții oamenilor, astfel încât să aibă și o dimensiune socială atunci poate ar fi fost în regulă să se vină și cu propuneri legislative. Atunci am ști ce înseamnă, de fapt. Pentru că în politica despre asta este vorba. <laughs> Să verificăm problemele și avea apoi să luăm măsuri. Ar fi oare posibil ca comisia să dea în lucru niște studii, să aflăm ce înseamnă în ansamblu această uh, economie, acest tip de shared economy și la alte, în alte părți avem deja experiență în acest sens. Mulțumesc! Adam Schrems. În german. Da, mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, în primul rând vreau să vă felicit pentru această inițiativă și pentru hotărârea de care dați dovadă în punerea în aplicare a acestei sarcini nu deloc ușoare. Vă țin pumnii, deci, și vă urez succes. Vreau să vorbesc despre două lucruri. Nu avem prea mult timp la dispoziție, dar prima problemă se referă la profesiile reglementate. Doamna comisar a menționat acest lucru de mai multe ori și noi am uh, vorbit foarte mult despre aceste uh, lucruri, dar vreau să subliniez că în domeniul profesiilor reglementate, din experiența mea, există o anumită patologie. Nu e vorba doar de accesul la piață, ci, doar, ci și de anumite activități care sunt ilegale, sunt în afara legii în anumite locuri în Uniunea Europeană. Ele țin de specific local uh, și regional. Deci vom avea o sarcină foarte dificilă. Dacă convenim să avem reglementări uh, care să unifice piața muncii, eu cred că nu este cea mai bună soluție. Cred că dereglementarea este o soluție și nu armonizarea. Uh, trebuie să nu uităm uh, dimensiunea socială a pieței interne, nu doar pentru companii, ci și pentru consumatori. Avem rezultate foarte clare care ne spun că nu numai competiția este motorul creșterii economice, ci soluțiile mai bune, mai ofertante pentru clienți, scăderea prețurilor. Sunt ar fi un uh, rezultat benefic pentru consumatori. Și încă o problemă foarte concis E vorba de sprijinul companiilor și a capitalului de risc. Din uh, experiența observării acestei piețe de capital, trebuie să spun că mm, firmele de stat sunt mai puțin eficiente decât cele private și poate că e normal, pentru că mm, nu își asumă atâtea riscuri precum investitorii privați. Cred însă că ar trebui să furnizăm uh, sprijin direct pentru companii sau, poate, ar fi mai bine să ne gândim și asta e propunerea mea, să creăm un fond pentru aceste fonduri. Un fond care să sprijine aceste fonduri. Da, mulțumesc, domnul Jans Nielsen. Mulțumesc, voi fi foarte concis, pentru că Evelyn și ceilalți au exprimat foarte bine ceea ce vreau să spun și eu. Dar trebuie să spun că sunt foarte dezamăgit de felul în care ați eh, trecut cu ușurință peste problemele sociale. Nu putem avea o piață unică de reglementată, pentru că ne-am îndrepta către dezastru în acest caz. Și nu putem crea noi modele de afaceri fără să le conectăm de la problemele sociale. sunt unii care spun că au modele noi și inteligente de afaceri, dar ei se referă la evitarea taxelor și a răspunderii sociale, se referă la evitarea informării consumatorilor și așa mai departe, iar noi suntem responsabili pentru protecția consumatorilor. Trebuie ca aceștia să știe că serviciile și produsele pe care le cumpără respectă anumite standarde pe care noi le stabilim aici. Trebuie să nu uităm nicio clipă problema socială și că pentru că dacă nu facem acest lucru, întreaga piață unică se îndreaptă către prăpastie. Mulțumesc și am să pun și eu o întrebare acum la sfârșit, dacă îmi permiteți. Mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, doamnă comisar. Cred că este momentul să vedem ce putem face uh, în continuare pe piața internă, pe piața unică, dar și ce am făcut până acum, ca să înțelegem mai bine cum stă treaba. Au fost multe inițiative pozitive. Am făcut foarte multe pentru simplificarea achizițiilor publice, pentru eliminarea birocrației, pentru liberalizarea pieței serviciilor, pentru uh, liber profesioniști. Mă încurajează și pe mine faptul că sunteți hotărâtă să exploatați uh, dispozițiile legislative deja în vigoare. În ceea ce privește simplificarea privind uh, TVA-ul, uh, este, cred că va fi foarte bine primită de către întreprinderile mici și mijlocii. Sigur că modificarea tuturor acestor reglementări solicită acordul tuturor celor 28 de state membre. Dar pentru că vorbim despre o simplificare Cred că lucrurile vor merge um, în direcția corectă. În ceea ce privește standardele, da, sunt pentru modernizare, dar trebuie să vedem cine stabilește aceste standarde, să vedem care este procesul și cât de transparent este el. Trebuie să fim atenți să nu creăm noi monopoluri și Cred că mai ales în domeniul uh, serviciilor, uh, standardele trebuie să fie foarte ridicate. Apoi, în ceea ce privește supravegherea pieței, cred că trebuie să pornim de la zero. Cât privește discriminarea prin prețuri, da, este foarte important să analizăm acest lucru, dar nu trebuie să cădem în capcana fixării prețurilor și să nu uităm că uneori prețurile nu sunt uh, în totalitate nejustificat de mari. Sunt uh, de acord cu informarea clară pentru consumatori și afaceri prin intermediul unui punct unic de contact. E o idee foarte bună. Și trebuie să nu uităm că consumatorii sunt în centrul atenției. Ei cumpără produse pentru că le plac Ministrul olandez mi-a spus că 60% dintre slujbele din Olanda um, sunt acum um, create de către firme care nu existau în urmă cu 5 ani. Săptămâna trecută, o companie creată în urmă cu 12 ani la Stockholm are acum filiale în Stockholm, Londra, Dublin, și uh, o cifră de afaceri de aproape 6 miliarde de euro. Își păstrează totuși sediul central în Europa pentru că uh, de, aici beneficiază de condiții foarte bune care încurajează inovarea și uh, dezvoltarea. Cred că trebuie să fim atenți, într-adevăr, în legătură cu modificările pe care încercăm să le facem și să nu uităm care sunt beneficiile pentru consumatori și pentru economia europeană. Doamna comisar, vă dau cuvântul. Mulțumesc! Da, câteva observații în legătură cu economia colaborativă. Vom lucra la studiul pe care l-ați cerut. Sigur că vom face asta, trebuie să pornim de pe o bază solidă, cu informații de încredere în legătură cu ceea ce înseamnă dimensiunea socială. Eu uh, pot doar să spun câteva lucruri. În primul rând, de ce analizăm această economie colaborativă? Suntem de aceeași parte a baricadei pentru că companiile trebuie să fie impozitate în mod corect și, în al doilea rând, trebuie să asigurăm siguranța consumatorului. Deci trebuie să arătăm cum se aplică directiva servicii actuală, dar și celelalte uh, dispoziții legate de siguranța consumatorului. Dacă facem acest lucru, atunci uh, răspundem unei nevoi de a pune în aplicare mai bine, mai eficient, mai rapid normele existente. Nu există acum uh, orientări. Nu mai uh, recurgem la orientări, ci încurajăm punerea în aplicare, utilizarea de către statele membre a directivelor uh, a legislației privind uh, protecția consumatorului, serviciile și așa mai departe. Ceea ce mai trebuie spus este că acest nou model de afaceri acum uh, se aplică mai mult în industria ospitalității și am văzut prezentări foarte frumoase uh, pregătite de către sectorul turismului și industriei hoteliere, că prezentări uh, pe care această industrie le-a făcut la o conferință a propriilor reprezentanți. Eu am fost foarte impresionată de acest mod de a face afaceri. Până la urmă, ideea este că nu ne putem opune aceste evoluții. Este singura cale. Siguranța consumatorului uh, dublată de o uh, nouă modalitate de a face afaceri. Nu putem evita această evoluție dacă și uh, se pare că nu suntem pregătiți pentru ea, încă lucrurile se schimbă repede. Nu putem să rămânem pe din afara tendințelor uh, globale, așa cum spunea și doamna președinte. Acum avem o situație bună în Europa în ceea ce privește startup-urile, startup-urile inovatoare. Sunt foarte multe, situație mult diferită față de acum uh, câțiva ani. Avem întreprinderi de startup foarte Uh, bune. Ideea este că ele trebuie tratate la fel în fiecare stat membru. Pentru că altfel pleacă în alte zone economice. Acestea au nevoie de finanțare, desigur, uh, și asta se leagă și de capitalul de risc. Există un anumit prag, un anumit nivel peste care startup-urile europene nu mai pot să facă rost de bani și li se oferă posibilități mult mai bune, de exemplu, în Statele Unite. De aceea am făcut câteva observații pe această temă. Cred că mm, Uniunea Piețelor de Capital ar fi un răspuns pentru furnizarea de instrumente financiare, pentru că implică bănci și instituții financiare, cărora nu le plac uh, prea mult riscurile. Dar uneori uh, chiar și acestea îmbrățișează unele companii proaspăt uh, înființate. Deci avem nevoie de niște propuneri ca, prin care să înființăm instrumentele financiare în Europa, care deja există în Statele Unite, de exemplu, și prin care să furnizăm uh, bani pentru aceste întreprinderi. O parte din fondurile EFSI vor merge către IMM-uri și o parte din ele, nu știu încă, se va discuta cât, vor merge către startup-uri inovatoare. Iar în... Da, mai era ceva, mi-aduc aminte imediat. Capitalul de risc. Știu că va fi o luptă foarte aprigă în ceea ce privește profesiile reglementate. De aceea e nevoie de acel pașaport pentru servicii. Va fi un document emis de autoritățile naționale care asigură acest, acești, um, care, care dă asigurări că acești furnizori de servicii sunt eficienți și oferă servicii conforme în uh, statul de reședință. Și el va ajuta acest uh, pașaport uh, profesional, dar va arăta și că este inacceptabil ca, de exemplu, coaforii, co coafezele să fie o profesie uh, reglementată. Nu vom putea scădea acest număr la zero, dar fac tot ce pot pentru a lucra împreună cu statele membre și acel pachet de evaluare reciprocă va fi discutat în statele membre. Doream să mai spun că sunt de acord și cu doamna Rozie, de acord ne vrem să ne asigurăm că indicațiile geografice sunt incluse în document. Discutăm să vedem cum să continuăm. Știu că nu există alte posibilități decât legislația, dar vom avea consultări publice și cu siguranță nu e un punct uitat. Dacă îl vom menționa acolo, înseamnă că e o problemă și că va trebui rezolvată. ceea ce privește industria oțelului, e pe primele locuri în ordinea, pe ordinea asta de zi. Avem și alte industrie importante, dar uh, nu putem uita oțelul. Nu vreau să vorbesc despre grupul la nivel înalt, dar trebuie să menționez acest lucru. Avem uh, <clears throat> un grup de nivel înalt pentru industrie mari consumatoare de energie și aici includem și industria oțelului, pentru că situația, așa cum arată momentul de față, e foarte dificilă. Avem o supracapacitate de producție, avem prețuri scăzute, mult oțel importat din China. Trebuie să vorbim concret acum, nu despre diferite planuri și doar despre planuri, ci să facem ceva concret. Trebuie să lucrăm pe cele trei niveluri în ceea ce privește echipele. În comisie, eu, împreună cu doamna Malmström, cred că e una din cele mai importante lucruri acum, să avem instrumente de apărare în domeniul comerțului, trebuie să vorbim despre acest lucru. Uh, să acționăm împreună cu doamna Malmström și cu comisarul Vestager. E important să încurajăm statele membre să-și utilizeze cât mai bine regulile de ajutor de stat, acest lucru e posibil și l-aș menționa ca în al doilea punct. Apoi, în al doilea nivel, acele state membre unde mai există industria oțelului, știți că în ceea ce privește industria lucrăm pe uh, lanțul valoric. Dacă pierdem industria de oțel din Europa, vom pierde industria auto, care e de mare inovatoare, din care 50% sunt servicii, deci pierdem și serviciile. De aceea trebuie să protejăm și să ne gândim la toate măsurile posibile. Deci instrument de apărare în domeniul comerțului, ajutor de stat și așa mai departe și fonduri din planul Juncker. Repet, e important și e posibil să se investească cu acest fond european pentru investiții strategice pentru proiecte industriale. Numărul e în creștere, dar din câteva sute, poate o mie de propuneri naționale, avem poate 20 pe care le-aș numi industriale, nu de infrastructură, cele care pot finanța eficiența energetică în uh, companii producătoare de oțel, inovație, modernizare în companii producătoare de oțel, aceste informații trebuie să ajungă la guvernele naționale. Ei trebuie să ceară. Ei sunt cei care cer pentru aceste proiecte, iar proiectele de infrastructură nu sunt singurele care pot fi finanțate prin planul Juncker. Și nu în ultimul rând, economia circulară, pachetul aferent, e important și pentru industria oțelului, pentru materiale, materie primă, și de aceea cooperez cu alți comisari responsabili și e foarte important să avem această cooperare pentru a avea cele două perspective pentru această economie circulară. Eu personal am discutat mult acest subiect cu colegii Trebuie să vorbim și despre instrumente vamale și instrumente de apărare în comerț. E ultimul moment pentru a putea salva ceva. Mulțumesc! E un subiect foarte complex. Mulțumim pentru timpul dumneavoastră. Au fost atâtea întrebări diferite. Mulțumim pentru strategia prezentată. Așteptăm să conlucrăm în lunile care vor urma. Știu că aveți aici la îndemână oameni uh, cu experiență care au lucrat în legislație mulți ani de zile. <clears throat> Știu că vor să ajute. Aș dori să mai spun un mulțumesc pentru că am vorbit și de partea de uh, implementare. Mulțumesc. Mulțumim, doamne comisar. Doamne comisar, mulțumește tuturor.